I think we shall, must start. It's time. Ähm, und ich mache auch gar keine großen einleitenden Bemerkungen, denn dann können wir schon mal fünf Minuten sparen und gebe dann Doamnelor și domnilor, aș zice să economisim timpul și să dăm în cuvântul direct experților. Trebuie să folosim timpul cât mai bine. Peter Kohola vom îi urăm bun venit doamnei raportor Angelica Nibler, doamnei Corhola, din partea comisiei. Avem aici lângă noi experții, domnul Muric din partea telefonică, bun venit. Mai întâi de toate însă am să-i dau cuvântul doamnei Angelica Nibler pentru a ne prezenta raportul. Ist denn den Termin hier den? Also ich werde gebeten für die äh, vereinzelten Damen und Am fost rugat pentru deputații care sunt de aici să mai fac un anunț și anume că amendamentele pot fi depuse până mâine la ora 12. Mai sunt câteva minute de prelungiri pentru că probabil că este infezabil în asemenea perioadă scurtă de timp. Oricum asta vreau să comunic și acum îi dau cuvântul lui Angelica. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, dragi colegi, doamnelor și domnilor. Vreau și eu să vă salut uh, la, și să vă urez bun venit la audierea noastră de astăzi și să vă mulțumesc uh, pentru faptul că programul a fost oarecum uh, schimbat voi prezenta mai întâi eu raportul meu pe tema regulamentului, pe tema roamingului și după aceea vom asculta părerea celorlalți experți și vom avea ocazia să discutăm. Mă bucur foarte mult că ați venit atât de numeroși pentru că este o temă importantă, cea cu care uh, vrem să ne confruntăm astăzi, și anume uh, roamingul uh, pentru utilizatorii telefonelor mobile majoritatea persoanelor uh, din Europa folosesc serviciile de roaming acum, iar uh, un sondaj Eurobarometru a arătat că două treimi dintre europeni folosesc uh, roamingul atunci când sunt în străinătate. Propunerea în domeniul roamingului așadar este extrem de potrivită în acest moment, pentru că trebuie spus că o parte dintre utilizatori își închid telefonul când pleacă în străinătate, pentru că le este teamă de așa numitele șocuri când își văd factura și de aceea aceste lucruri trebuie modificate. De multe ori uh, utilizatorii sunt confruntați, clienții sunt confruntați cu facturi extrem de ridicate când se întorc uh, acasă din uh, călătorii și așa ceva nu ar trebui să existe pe piața internă europeană. Asemenea, stare nu este acceptabilă atât pentru consumator cât și pentru economia europeană. Dacă vrem să avem o Europa fără granițe, dacă vrem să avem o Europa digitală și o piață internă în acest domeniu, trebuie să reglementăm această problemă. Tema nu este nouă, din 2007 datează prima directivă în domeniul roamingului, care după aceea, în 2 ani mai târziu, a fost modificată. Vă explic uh, foarte pe scurt, uh, s-au introdus niște limite superioare atât pentru serviciile telefonice cât și pentru serviciile de SMS, dar și pentru serviciile de um, date care au fost de asemenea dotate cu o limită superioară. Pe, însă, la, pe latura clienților nu a existat încă o limită superioară până acum. Au existat și mai multe prevederi cu privire la transparență. Știți cu dumneavoastră, și dumneavoastră că de fiecare dată când treceți granița, pe mobil primiți pe SMS uh, un mesaj despre cât costă un apel primit, cât costă un apel uh, pe care îl formați dumneavoastră și cât costă un SMS. Acum câteva luni Comisia, mai precis în iulie, a înaintat un raport intermediar cu privire la stadiul de evoluție al serviciilor de roaming în Uniunea Europeană. Vreau să vă fac o rezumare, un rezumat al uh, rezultatelor acestui uh, studiu. Este vorba de progrese, totuși, din punct de vedere al furnizorilor de servicii de roaming. S-a introdus uh, limita superioară, deci mulți um, operatori și-au scăzut prețurile de roaming, însă obiectivul nostru, și anume de a crea concurență prin introducerea acestei limite superioare, nu a fost atins, pentru că de obicei prețurile s-au uh, stabilizat la limita superioară. Există în continuare probleme structurale destul de mari și aceasta este problema pe care vrem să o discutăm acum uh, în contextul noii propuneri de regulament în domeniul roamingului, reformularea Comisiei. Comisia a propus o abordare în două laturi. Pe de o parte, păstrarea limitelor superioare de preț, cel puțin într-o primă instanță, dar în a doua instanță ar trebui să se creeze mai multă competiție pe piață și de aceea este nevoie de măsuri structurale. Iată de ce s-au uh, adăugat câteva prevederi la directiva deja existentă. Eu am salutat această abordare în două etape. Mi se pare una foarte potrivită pentru a vedea cum să creăm mai multă competiție pe piața europeană, iar uh, dezbaterea noastră se va confrunta astăzi mai ales cu aceste probleme, care sunt de fapt impulsurile, care sunt uh, stimulentele pe care trebuie să le oferim pentru ca piața să intre în mișcare și să existe o adevărată concurență. Să vorbesc pe scurt despre măsurile structurale, ambele măsuri pe care le-a salutat, le-a propus Comisia, le salut. Una a fost uh, așa numitul acces la roaming, un uh, open access, cum îl numim noi, iar a doua este cea a operatorilor alternativi, opțiunea pe care o are clientul să își aleagă un operator furnizor de servicii de roaming. Eu personal consider că această abordare este extrem de bună, de țintită și de aceea am am susținut această propunere în raportul meu. Am uh, vorbit însă și de o clauză de non-discriminare și anume că orice cerință de operator alternativ trebuie să fie a unui operator alternativ trebuie să fie tratată ca atare. Acesta este însă un lucru destul de cunoscut deja pentru că din pachetul Telecom din 2009 știm că a existat o prevedere similară în uh, directiva accesului la servicii și acest lucru ar trebui să se aplice și pentru directiva roamingului. O a doua măsură structurală pe care o propune Comisia și pe care am menționat-o și eu în uh, raport este decuplarea, decuplarea sau așa numitul unbundling, care este o strategie și a comisiei noastre, de fapt, în toate domeniile, chiar și în domeniul energetic. E vorba de posibilitatea, așadar, de a obține servicii de roaming de la alt operator în Europa decât de la un operator din uh, țara clientului respectiv. Deci clientul pot, de exemplu, să intre pe teritoriul unui alt stat membru și să folosească un, un contract de roaming pe care îl pot încheia cu un alt uh, operator din țara respectivă. Să sperăm că prin aceasta se creează mai multă competiție pe piață. Comisia a mai făcut uh, specificări în raportul său cu privire la cum să se întâmple această decuplare din punct de vedere tehnic. După părerea mea și din câte știu eu, Vom avea ocazia probabil și la hearing să mai auzim mai multe despre aceste variante. Există trei posibilități. Bănuiesc că dacă ați citit dosarul știți despre ce este vorba. Pe de o parte, este, există o soluție duo MC, single MC și local breakout. Nu este nevoie să vă explic toate măsurile acum, dar în raportul meu spuneam că noi, legiuitorul, adică Parlamentul și Consiliul uh, Europe, uh, Consiliul Uniunii Europene suntem cei care suntem responsabili pentru a pune în aplicare toate aceste măsuri, dar Comisia trebuie, în colaborare cu autoritățile de reglementare, cu BERE cu și cu celelalte autorități, trebuie să se ocupe de partea aceasta concretă și tehnică de punere în aplicare a decuplării, care nu este în competența noastră. Aș lăsa deci la îndemâna experților și tehnicienilor să pună în aplicare aceste variante de decuplare. Suntem curioși însă să vedem care vor fi soluțiile. Vom putea discuta despre ele și în cadrul discuției noastre de astăzi vom putea să le discutăm. Aș vrea să trec acum la următorul punct și anume prețul uh, maxim permis Puteți citi în raport despre el. Eu am mers mult mai departe, aș zice eu, și în ceea ce privește mm, limita superioară decât propunerea comisiei. Și de ce am făcut acest lucru? Pentru că obiectivul nostru trebuie să fie ca până cel târziu în 2015 să avem o situație în care tarifele naționale să fie comparabile cu tarifele din întreaga Uniune Europeană, deci nu mai avem nevoie, de fapt, pe viitor de un tarif de roaming. Dacă până în 2015 vom putea să, și vom dori să mergem uh, către acest obiectiv, trebuie să mergem treptat către o scădere a prețurilor la roaming. La propunerile de tarife pe care le-am primit și de la organizațiile de protecție a consumatorilor, am văzut că ei doresc să meargă în aceeași direcție. Știu că lucrurile sunt, arată altfel din altă perspectivă, dar tarifele cu care dorim noi să constituim piața internă trebuie să fie în continuare unele care să poată să ajung, ducă la atingerea obiectivului. Vrem ca și pe piața roamingului așadar să se întâmple același lucru avem uh, o diferență clară între piețele cu ridicata și cele cu amănuntul și cred că ar trebui de aceea să discutăm pentru a vedea și care este părerea dumneavoastră. Sunt foarte curioasă cum va decurge dezbaterea de, această, de astăzi. Un ultim punct, dacă îmi permiteți, dar pe care vreau să-l menționez doar foarte pe scurt, pentru că cred că colega mea Corolia ar dori să ia cuvântul pe aceeași temă. E vorba de transparență și protecția consumatorului. Comisia competentă de fond în această chestiune este IMCO. Am primit un aviz din partea acestei comisii și mi s-a părut foarte interesant avizul uh, redactat de colega mea. Mă bucur că am putut să discutăm și cu această comisie. Colega mea, Corolea, a vorbit nu numai de facturile uh, exorbitante în cadrul Uniunii Europene, dar că ar trebui să încercăm și în afara Uniunii să combatem astfel de șocuri uh, de facturi și șocurile la vederea facturii pentru ca cetățenii când circulă și în afara Uniunii Europene să poată să se bazeze pe o, o limită maximă. Momentan 50 de euro este tariful maxim. Trebuie de asemenea să discutăm dacă și serviciile de uh, date, de comunicații de date în roaming vor putea să se alinieze la aceste cerințe. Mi se pare o obligație a pieței interne europene să creeze servicii care să fie să fie orientate către consumator și uh, pentru ca toată lumea să poată profita de ele. Cam atât am avut eu să spun uh, în ceea ce privește prezentarea raportului. Înainte să intrăm în dezbaterea propriu-zisă, aș dori să rog pe președinte să răspundem mai ales la trei întrebări și după discuția cu experții poate vom putea avea un răspuns. În primul rând, cum putem face să creăm mai multă concurență pe piața internă din Europa? M-am uitat ce s-a întâmplat în domeniul uh, liniilor companiilor aeriene. Dacă mă întrebați, nu știu cine dintre dumneavoastră ar fi crezut acum 10 ani că vom putea zbura de la München la Bruxelles cu 20 sau 30 de euro. În uh, domeniul companiilor aeriene, deschiderea pieței și uh, permiterea unor companii low cost să participe la concurență a dus la scăderea prețurilor masive la biletele de avion. Și cred că, în continuare, deși prețurile sunt atât de mici la biletele de avion, pentru companiile low cost merită să continue să opereze pe aceste rute de zbor. Vreau să întreb pe doamnele și domnii din panel dacă consideră că această propunere deci, de aliniere la piața existentă liberă este o propunere fezabilă în domeniul roamingului și cum ar trebui să se întâmple acest lucru după părerea dumneavoastră. Cred că bine ar fi ca nu dumneavoastră, noi, ci Berecul și Comisia să poată să decidă tehnic ce se poate întâmpla. Apoi, o altă întrebare la care trebuie să răspundem este cea legată de prețurile maxime. Mă uit la doamna Rubic, care ne-a uh, vorbit despre ofertele existente pe piața internă. Știu că, domnule Rubic, la dumneavoastră la, în Austria, dar și la noi în Germania, există ofertanți care au uh, pentru cei care, pentru rezidenții țării respective, 8,8 euro pe lună uh, abonamentul pentru internet, 1000 de minute, 1000 de SMS și 1000 de megabytes uh, în uh, ceea ce privește informat datele um, pe telefon. Deci, iată că există oferte foarte interesante, există chiar oferte extrem de ieftine și după aceea, dacă treci granița și mm, ajungi 3 uh, km mai departe, să spunem către uh, Salzburg nu trebuie să plătești numai de 10 ori mai mult, ci chiar de 30 de ori mai mult, așa zisă piață internă europeană, așadar lasă de dorit din acest punct de vedere. Mă interesează deci să știu uh, dacă putem oferi uh, servicii atât de atractive și uh, transfrontalier, cum e posibil să avem servicii atât de ieftine în interiorul unei țări și apoi servicii atât de exagerat de scumpe în ceea ce privește roamingul. Trebuie să-mi explicați și mie, nu mie nu mi-a putut explica până acum ce se întâmplă, deci sper ca cu ocazia acestei audieri să pot afla acest răspuns. Mulțumesc, domnule președinte, cam atât am avut eu de zis în ceea ce privește prezentarea raportului meu. O să mă așez înapoi în banca mea, dacă îmi permite, sau dacă nu, voi rămâne, dar pot să rămân doar până la ora 17, pentru că am altă obligație. Mulțumesc foarte mult, spune președintele. Um, Angelei Nigler, Angelicei Nigre. Acum trecem uh, la vorbitor, domnul Curic din partea telefonica. Aș uh, vrea să vă rog să vă respectați timpul de vorbire. Domnul Muric, mă scuzați. Uh, domnul Nibler, domnul Curcola, vă mulțumesc foarte mult pentru invitația pe care mi-ați adresat-o pentru a veni aici. Mi s-a cerut să spun câteva cuvinte din partea telefonică și am stat să mă gândesc ce credem noi despre Roaming 3, pentru că este ca un fel de hit de la Hollywood care e repetat odată la câțiva ani. E bine, eu cred că de data asta nu e adevărat. Roaming 3 constituie o oportunitate reală. Avem aici ceva nou, deoarece se încearcă propunerea unei soluții structurale. Adică să terminăm cu fixarea anuală a ratelor, să încercăm să găsim o soluție permanentă durabilă. La început, noi am fost puțin sceptici, însă, după ce ne-am gândit mult și am analizat această propunere, considerăm că soluția structurală poate funcționa, așa că ne bucură propunerea Comisiei, o susținem în mare, deși, sigur, mai sunt câteva detalii pe care le-ar putea îmbunătăți, dar, cum ziceam, în mare o sprijinim. Unul dintre principalele mesaje pe care vi le-aș transmite însă este să vă uitați la această propunere în ansamblu ei, deci să avem o vedere holistică. Noi considerăm că soluția structurală va funcționa și va contribui hotărător la rezolvarea problemei roamingului. Însă, mai există și alte câteva lucruri pe care le-am putea adăuga ca să funcționeze. Am să mă refer uh, mai pe larg la unul dintre aceste lucruri pe care le amintesc doar acum și anume faptul că nu există o scutire pentru operatorii care impun sau care cer um, rate apropiate de cele interne. Asta ar putea fi o idee foarte bună. În al doilea rând, s-au spus foarte multe despre prețurile foarte ridicate la date. E adevărat, însă în ultimii ani am constatat că ratele pentru transferul de date scad destul de mult. Așa că am uh, constatat că există eforturi de marketing, se încearcă lansarea de noi oferte pentru roamingul de date, oferte destul de interesante. Așadar și aici prețurile scad și până în 2015 noi, Telefonica, considerăm că piața va oferi rate pentru roamingul de date care să fie mai mult sau mai puțin echivalente cu cele la nivel intern. Dumneavoastră, Parlamentul, ar trebui să vă puneți, cred, următoarea întrebare. Va funcționa această soluție structurală sau nu? Dacă dumneavoastră credeți că soluția va funcționa, atunci asta înseamnă că piața va fi cea care va scădea ratele pentru retail. Procesul va funcționa și atunci nici nu mai contează ce fel de limite de preț puneți în regulament nu contează dacă e 20 de cenți, 25 de cenți sau chiar 55 de cenți, pentru că până la urmă piața va fi cea care hotărăște prețul și el va fi cu mult sub prețul maxim. Așadar, stabiliți-vă niște limite maxime ca siguranță, pentru că vreți să oferiți o garanție consumatorilor, însă în ce ne privește, propunerea comisiei pare pare suficientă. Ar trebui însă să vă asigurați că limitele de preț pe care le stabiliți îi uh, atrag pe alții să intre pe piață. Să lăsați, deci, o marjă pentru noi actori care să intre pe piață. Dacă nu permiteți o astfel de marjă, soluția structurală nu va funcționa. În cazul în care nu credeți că soluția va funcționa, iată ce nu trebuie să faceți. Nu prescrieți o astfel de soluție, dacă credeți că nu va funcționa, pentru că e costisitoare de pus în aplicare, mai ales pentru operatorii mici. În acest caz, ar fi mai bine să găsiți un mod inteligent de a compensa prețurile și ar fi bine, deci, să renunțați la această soluție structurală. Deci, dumneavoastră, Parlamentul, trebuie să optați. Fie alegeți soluția structurală plus prețuri maxime pentru a stimula intrarea de noi actori pe piață sau reglementați prețurile. Și dacă ne uităm la ultimele propunere care au circulat prin Parlament, știu că nu au fost votate, dar din ele eu uh, am impresia că optați pentru cea de-a doua variantă. Dumneavoastră considerați că soluția structurală nu va funcționa și aveți nevoie de limite de preț extrem de severe. În partea dreaptă avem un tabel, o schemă care ne arată că în acest caz, pentru voce, avem un uh, tarif de 10 cenți, ceea ce propusese chiar și comisia. Și acest uh, preț maxim ar fi fost impus chiar și fără soluția structurală. Ați uh, cerut unei companii independente să analizeze argumentele mediului de afaceri pentru operatorii de rețea mobile virtuale. Ei, pe baza prețurilor maxime circulate, vedem că majoritatea acestor operatori acceptă low costul, acceptă să funcționeze cu uh, personal redus, majoritatea însă nu vor putea să facă profit nici chiar să atingă pragul de rentabilitate într-o primă fază. Așadar, din partea mea, v-aș spune următoarele lucruri să fixați niște prețuri maxime. Acestea sunt cruciale, dar trebuie să permiteți o marjă noilor operatori care să poată intra pe piață. Fără aceste marje, soluția structurală nu va funcționa. Chiar dacă fixați uh, prețuri mai înalte, ele vor fi reduse prin competiție și dacă în 2015 sau 2016 ele nu vor fi reduse prin concurență, atunci puteți rezolva atunci această problemă. Deci eu zic că aveți mai multe modalități la care puteți apela. Și în fine, noi considerăm că această propunere ar trebui să fie însoțită de o alternativă. Prețul de punere în aplicare a soluției structurale este considerabil Sigur, dacă ai 25 de milioane de uh, clienți, nu e așa de mult, însă dacă ai doar 300 de mii de clienți, costul este aceeași, însă împărțit la mai puțin. Așadar, uh, pentru operatorii mai mici uh, va fi mult mai greu să implementeze această soluție. Ei se vor gândi bine înainte să intre pe piață cu un tarif de roaming în care să își poată scoate costurile. Deci, după părerea noastră, ar trebui să optăm pentru această soluție pentru că este conformă cu obiectivele agendei digitale, va stimula piața, va stimula concurența pe piață, deoarece operatorii mici vor putea să rămână pe piață și considerăm că va permite operatorilor să își controleze propria soartă, ca să zic așa. Care sunt concluziile? Mai întâi, noi considerăm că soluția structurală poate funcționa dacă o abordăm cum trebuie, însă e nevoie de un preț maxim care să lase spațiu pentru noi investitori. Considerăm că actualmente condițiile nu atrag investitorii. Puteți opta. Fie alegeți să reglementați prețurile, așa cum am explicat sau puteți uh, să optați pentru o soluție permanentă pe care noi o preferăm. Considerăm că trebuie introdusă scutirea aceea pentru tarifare apropiată de prețurile naționale și cred că dacă facem toate aceste lucruri și depunem eforturi, putem rezolva această problemă. Cam atât am avut eu de spus. Mulțumesc! Yeah. Ähm, Mulțumesc foarte mult. Propunerea mea este acum să-i ascultăm uh, pe experți. Din păcate tot trebuie să schimbăm locul mereu, dar nu nimic. Nu se poate altfel, văd. So, how do we close this? The other one on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 Um, bună ziua, domnule președinte, mulțumesc. În primul rând, um, uh, aș vrea să salut uh, această inițiativă de um, scădere a tarifelor pentru clienți și uh, salutăm și Um, agenda digitală. Noi um, avem aici un reprezentant de la Transatel cu care am, salva, am uh, încheiat un contract acum câțiva ani și uh, cred că dumneavoastră poate să ne spună mai multe despre ce beneficii se pot uh, uh aduce în acest sens în domeniul uh, roamingului. Eu aș vrea să spun că, în primul rând, considerăm că soluția structural propusă de comisie este foarte complexă și reprezintă o soluție foarte bună la uh, probleme. În al doilea rând, considerăm că accesul uh, uh, cu ridicată poate să aibă niște mm, efecte adverse pe piețe și avem o propunere alternativă care este uh, cumva în linie cu ceea ce am auzit spunând pe colegul de la Telefonica, și anume pentru îndeplinirea uh, Um, obiectivelor agendei digitale într-o manieră mai simplă și um, posibil mai rapidă. În primul rând, considerăm că principiul decuplării este o soluție complexă, complexă atât pentru consumator, majoritatea acestora nu vor înțelege de ce trebuie să facă o decizie să aleagă un operator pentru serviciile interne și unul pentru serviciile europene. Va fi de asemenea foarte complicat pentru um, comercianți să vând aceste uh, pachete și este destul de complex și pentru operator, pentru că e vorba de investiții de milioane în sistemele informatice și din motive de securitate. Vreau să vă reamintesc că în trecut am uh, avut de-a face și cu um, um cazul selec selecționării operatorilor pentru um, linia de telefonie fixă și rezultatele nu au fost bunele și cred că acest lucru se va întâmpla și în cazul de față. De asemenea, cred că ar fi ineficientă din punct de vedere al concurenței, pentru că, așa cum am spus, uh, vor apărea uh, costuri foarte mari de punere în aplicare, iar aceste costuri uh, vor fi cu atât mai mari pentru um, operatorii mai mici, proporțional mai mari decât cei pentru operatorii mari și de aceea spun că Ehm, de aceea, operatorii mai mari acceptă în mare propunerea comisiei și un alt lucru important, ehm, marca, numele companiei este esențial. Ehm, există colegul meu de la Buig, Buig, de exemplu, n-ar putea să fie un operator pan-european pentru că numele este greu de pronunțat pentru mulți. Mai, ar fi mai greu să pătrundă pe piață decât celor de la Orange sau de la Telefonica. Apoi, în ceea ce privește accesul uh, la roaming uh, cu ridicat, acesta va fi principal, uh, principalul punct pe care vă voi discuta. Aș vrea să iau, să vă dau un exemplu acum. Acesta se presupune că ar permite um, apariția pe piața unor operatori paneuropeni doar de dragul de a le furni, doar pentru a le furniza consumatorilor roaming european. Dar ceea ce ar însemna că, de exemplu, un francez ar putea să cumpere o, o cartelă SIM de la un operator din um, Luxemburg și ar putea să folosească serviciul paneuropean nu doar pentru români, dar și pentru serviciu uh, intern și cum am putea să facem o diferență uh, clară, juridică, între, de exemplu, cetățeanul irlandez care are un serviciu paneuropean din, de la operatorul din Luxemburg și care folosește roamingul din Franța, cum am putea să-l distingem de cetățeanul francez care stă în Franța și care are acces la um, cartela SIM uh, din Luxemburg și care o folosește în mod nelegal, um, folosește acest sistem uh, paneuropean ca pe unul intern. Până la urmă, așadar, acest sistem n-ar fi, uh, n-ar include un acces um, cu ridicata paneuropeană. Așadar, impactul uh, asupra pieței s-ar resimți. Apoi, am avut deja niște probleme cu soluția structurală propusă de comisie. În primul rând, um, suntem de părere că um, se contrazice în sensul că uh, piața de acces uh, cu ridicat a fost exclusă de către uh, comisie de pe cea piesul unde se putea um, avea acces, apoi um, aceasta ține, una de, ține de statele membre și apoi considerăm că nu este o măsură proporțională, în sensul că merge prea departe. De ce? Așa cum am spus, uh, Există uh, aceste mici trucuri în care cetățenul francez ar putea să folosească cartela SIM din Luxemburg cu serviciul pan-european de roaming uh, sau cel al unui furnizor din uh, Irlanda, să zicem. Dar, de fapt, s-a făcut o analiză de piață de către comisie și aceasta uh, este o, un document de lucru uh, de, de anul trecut, din iulie al comisiei, uh, și la pagina 35 se găsește că această soluție a fost examinată și um, citesc acolo și ori um, acces limitat cu ridicata pentru operatorii de rețele um, virtuale sau acces limitat pentru toate, uh, toți operatorii. De fapt, lim acest acces limitat la roaming uh, e vrea să fie, trebuia să fie propus, dar de ce a respins soluția, această soluție? Pentru că dacă nu se limitează la, soluț- la serviciile de roaming, această soluție ar uh, perturba serviciile pe piețele europene, mergând mai departe decât rezolvarea problemelor specifice pentru roaming. Deci ce vreau să spun este că soluția propusă de comisie, de fapt, introduce posibilitatea de a avea um, operatori adevărați uh, paneuropeni pentru roaming um, și uh, uh, nu pentru soluții internet și Comisia a spus că acest lucru ar putea să perturbe dezvoltarea concurenței. Și aș vrea în final să subliniez faptul că nu vreau să fac publicitate, dar pentru noi cei mai buni actori pentru serviciile paneuropene ar fi până la urmă Google sau Apple, pentru că ar fi foarte ușor de ales uh, tarifele pentru roaming de pe o aplicație de iTunes, de exemplu. Și asta însemna că uh, Google și uh, um, Um, Apple ar intra pe piața europeană, dar nu doar ca operatori um, um, de rețele virtuale pentru piața de roaming, dar și și pentru celelalte servicii, pentru că ar fi foarte greu de făcut diferența între servicii. În ceea ce privește um, prețul maxim pentru uh, date, noi um, considerăm că odată cu evoluția tehnologiilor și cu eficiența um, sistemelor 3G și 4G, um, de fapt, uh, sistemul de tarifare nu mai este pe, giga, gigabyte sau pe kilobyte, pentru că, de fapt, uh, ceea ce se încearcă este mai degrabă să se dea acces, uh, ceea ce contează, ceea ce, trebui taxat ar fi accesul la serviciu, nu um, gigabyte sau megabyte. Deci pentru noi cel mai bine ar fi să se folosească o schemă de, tari- de tarifare asemenea cele de la hoteluri pentru internet wireless, să se cumpere pentru acces, să se cumpere accesul pe o oră, o zi, o lună. Și acest lucru ar fi posibil doar dacă structura prețurilor maxime evoluează către uh, o astfel, o astfel de, un astfel de sistem și anume Uh, de uh, tarif fix pentru acces pe utilizator, pe zi, pe lună sau um, pe altă durată. Plus un, um, un preț um, uh, cu ridicata redus, dar deocamdată propunerea Comisiei nu asigură o astfel de tarifare. Și ajung acum la propunerea mea, pe care o să o exprim destul de simplu, pentru că ea este destul de complexă. Ideea noastră și mm, este vorba de o propunere din proprie inițiativă a Bouygues Telecom, dar și a altor operatori, anume uh, aceea de a dori să pună în aplicare agenda digitală până în 2015. Noi vrem să spunem că operatorul ar putea hotărâ sau ar putea fi obligat să uh, tarifeze un tarif uh, fix uh, pentru o extensie geografică a, a planului tarifar, uh, fie că e vorba de unul postplătit sau a, uh, a, uh, preplătit. De exemplu, eu sunt francez, mă duc în Germania, călătoresc în Europa. Dacă e vorba doar de o zi, aș putea, de exemplu, pentru un cost de un euro să am, pe zi să am această extensie geografică Uh, și uh, am avea de asemenea eurotariful care ar putea să fie implementat. Um, am mai avut um, în trecut și um, uh, un alt tip de tarifare, nu n-am mai avut această obligație de tarifare permanentă. Cred că am putea să facem Uh, în uh, conformitate cu agenda digitală o, un astfel de program tarifar. Mulțumesc și scuze pentru depășirea timpului. Vă mulțumesc foarte mult. Eu zic să mai schimbăm o dată de loc și să îi dăm cuvântul următorului expert, și anume Jacques Bonifay din partea Transatel. Can you switch it off? I don't would, he had his, his, his, presentation. Yeah, that's my presentation. So that's perfect. Just to put it so, what is oh, okay, that's so too many people have yeah. Good afternoon. My name is Jacques Bonifay. Bună ziua, numele meu este Jacques Bonifay, sunt președintele unei asociații franceze, asociația MVNO, dar sunt în același timp președintele Transatel. Sunt uh, întreprinzător, am o companie cu 80 de persoane în uh, mai multe țări și această companie este una extrem de profitabilă. De asemenea, este o MVNO paneuropeană și uh, avem, propunem uh, tarife locale în toate țările și când Vivian Redding a vrut să implementeze acum câteva zile, uh, acum câțiva ani acest sistem, noi putem să vă spunem că îl facem de mai mult de zeci de ani. Suntem așadar uh, Uh, colaborăm cu MVNO și lucrăm cu operatori de mobil. Avem cam 17 uh, MVNO-uri în Europa, în mai multe țări diferite, în șase țări diferite. Avem o tehnică interconectată cu 8 rețele din Europa. Care este serviciul nostru? Se bazează pe o arhitectură um, cât complexă, așa cum se întâmplă la... Avem, de exemplu, uh, cinci numere din uh, cinci țări diferite, francez, belgian, uh, olandez, Luxemburg și uh, elvețian, de exemplu. Mobistar pentru Belgia, Orange pentru uh, uh, Franța și așa mai departe și diversi operatori din diferite țări. Avem și un număr uh, elvețian, după cum spuneam, elvețian fiind parte în Uniunea Europeană. Iată deci cum funcționează sistemul nostru oferim un, un card SIM și un singur număr de telefon, oferim uh, trafic uh, pentru, atât pentru uh, numerele naționale cât și pentru numerele în roaming, pentru apelurile în roaming și vrem să ne extindem compania și către Israel, să oferim serviciile noastre și în Israel. Nu facem acest lucru însă pentru că în momentul de față vrem să um, ținem cont și de obiectivele de mediu. De asemenea, aș vrea să vă spun că avem foarte multe persoane care lucrează în uh, Elveția, mai multă lume care lucrează în Luxemburg. Avem 50% uh, de 50% economii în uh, roaming și o altă importație, import, informație importantă este că avem un ARPU de 95 de euro pe lună Um, costurile de achiziții sunt 300 de euro și um, avem o um, rată de rambursare a clientului uh, pe achiziții de mai puțin de 12 luni. Atunci când uh, vrei să afli care este cel mai bun uh, tarif maxim la roaming în ceea ce privește tarifele cu ridicata sau cu amănuntul, trebuie să faci mai întâi o analiză pe piața roamingului în Europa. Întrebarea este de ce avem mai, mai puțin de 10.000 de persoane care au aderat la sistemul nostru. Pentru că am încercat de multe ori în în Marea Britanie, în Germania, Spania și în Italia să ne prezentăm uh, serviciile, însă am reușit doar în Belgia, Olanda, Luxemburg, Franța și uh, Elveția. Mi-a trebuit, de fapt, uh, șapte ani până când am reușit să, reu- să, facem, să punem picioare acest sistem și acolo. Apoi, uh, n-am putut face afaceri în roaming cu Germania pentru că operatorii ar fi uh, considerat-o ca fiind o încercare prea curajoasă să oferim un tarif concurent, de exemplu, dar compania mea dezvoltă un MVNO doar cu câteva mii de uh, clienți din motivele pe care le-am expus înainte. Trebuie să vă spun că nici nu am primit prea multe susține din partea instituțiilor europene, deși m-am întâlnit cu Vivian Reding, nu ceream uh, o intervenție de reglementare pe piață, ci ceream o declarație publică din partea Europei care să spună că MVN-urile europene, pan-europene, sunt o soluție foarte bună. De fapt, Transaterul nu este singura companie care face acest uh, lucru. Știu că unele dintre ele au dat faliment pentru că nu au fost în stare să facă ceea ce facem noi. MVNO-ul este o soluție care funcționează, este profitabilă, dar avem nevoie de o susținere măcar minimă pentru ca să putem prinde în alte țări, pentru ca să vrea alți operatori să facă uh, afaceri cu noi. Fie că e vorba că veți face o declarație publică pentru a ne spune că aceasta este o uh, soluție bună, indiferent cum se întâmplă, ar fi, ar fi foarte bine. Acum, foarte pe scurt, vreau să vorbesc despre cele trei soluții propuse structurale. Există, de fapt, uh, trei soluții, dar toate soluțiile pe care le-am uh, oferit la Transatel uh, sunt soluții care s-au dovedit a fi bune de 10 ani de zile. În primul rând, modelul de revânzări. Credem că este o soluție slabă, pentru că providerii de roaming vor putea să să uh, facă concurență de un tip care nu-l dorim cu ceilalți competitori. Apoi local breakout-ul mi se pare periculos pentru Europa. Avem uh, Apple și Google care vor fi întotdeauna pe primul loc care vor încerca să își extindă piețele. Cred că nu vrem, de fapt, să reducem însă deficitul uh, Californiei, dar cred că asta este ceea ce se va întâmpla. ar fi foarte bine pentru America și pentru China. Ei vor veni, vor putea veni um, să profite de tarifele din Europa sau cetățenii care pleacă în Statele Unite, China sau uh, în alte, sau în uh, Canada, Statele Unite și China, nu vor avea însă am avantajul, în schimb, de a avea tarife foarte bune. Este un sistem foarte complex, însă. Apoi, dual IMSI-ul este un model prea uh, foarte complex, dar mi se pare destul de fezabil. Trebuie să discutăm despre el, dar puteți să-mi puneți întrebări după aceea. Cum putem să facem acest uh, serviciu atractiv în Europa. În primul rând, trebuie să ai fonduri inițiale pentru a putea crea o infrastructură tehnică, un call center și un, uh, un birou uh, operațional, o echipă. Apoi trebuie atras, uh, atrași clienții, deci publicitate, trebuie să dai comisioane pentru ca oamenii să facă marketing pentru acest concept. Dacă ești un provider de roaming și vrei să faci concurență cu MNO-uri, cum ar fi, de exemplu, Vodafoneul în Franța, prețurile trebuie să fie cu 20% mai, jo- mai joase decât MNO-urile. Dacă ești o marcă mai mică ca Transatel, atunci trebuie să fii cu 30% mai jos la prețuri. Aceste reduceri se bazează pe 10 ani de experiență, deci nu este ceva pe care pur și simplu uh, îl spun uh, din vârful buzelor. E vorba de, aceste, da, de procentele care trebuie cu adevărat să reprezinte um, reducerea. Acum, um, aceste tarife vor crea concurență, deci, în general, trebuie să-ți acoperi însă în același timp și costurile de achiziție în mai puțin de 12 luni dacă vrei să fii profitabil. Vă amintesc de datele pentru Transatel. Nu o să vă dau prea multe detalii, dar dacă ne uităm la o soluție structurală pentru duo al IMSI și ne uităm la concurență, vedem că nu poți deveni concurențial, dacă, mai ales dacă coboară um, prețul limită la tarifele cu ridicata. Trebuie să spunem de asemenea că există mai multe posibilități. Fie să așteptăm uh, ca să apară concurența pe piața europeană sau să reducem tarifele maxime de uh, roaming și atunci uh, pe o piață reglementată nu va mai fi competiție de fapt la roaming. Transatelul are avantajul că există deja, există concurență pe piață pentru că putem să facem dovada că aceasta există. Soluția mea cel puțin este deja în vigoare și este important ca mv ul să poată să facă, să-și încheie acordurile proprii de roaming. Aceasta ar avea un impact uh, imediat pe piață, ceea ce încă nu s-a studiat ca alternativă. Iar apoi trebuie să avem grijă dacă reglementăm piața, să nu creăm o oportunitate pentru companii care nu sunt europene să ofere o, un tarif mult mai interesant pentru europeni. Trebuie să avem grijă că altfel fondurile vor pleca din Europa către alte țări. Vă mulțumesc foarte mult și îmi cer scuze pentru întârziere. Herzlichen Dank auch für Ihren Vortrag. Mulțumesc foarte mult pentru prezentarea dumneavoastră și acum îi dau cuvântul direct domnului Tony Shortle, care a luat deja loc aici la panel. Văd că și-a deschis și calculatorul, deci aveți cuvântul, vă rog. Thank you, Chairman Royal. Thank you, Ms. Niebler, Ms. Corolla. Mulțumesc, domnule președinte Royal, mulțumesc, doamnă Niebler, mulțumesc, doamna Corhola și mulțumesc tuturor deputaților care mi-au permis să vorbesc azi aici. Înțeleg că este un privilegiu să vorbesc în acest for și apreciez această oportunitate. Vreau, desigur, să mul- vă mulțumesc și în calitate de consumator pentru inițiativele dumneavoastră anterioare în materie de roaming. Și eu sunt beneficiar, ca și toți cetățenii europei. Totuși, cred că vicepreședinte, vicepreședintele Crăs ne-a făcut tuturor un serviciu prin um, această țintă ambițioasă de a încerca să elimine taxele de roaming până în 2015. Cel puțin ne-a silit să ne gândim uh, sau să ne regândim abordarea reglementării în materie de roaming. Am trei lucruri de spus. Mai întâi, consider că există o problemă structurală la nivelul wholesale – vedem că există rețele multiple care se luptă pentru un trafic marginal, dar fiecare dintre ele ar putea să furnizeze sau să aprovizioneze o întreagă piață. Și în um, contextul roamingului național vedem deci că se poate. De ce nu se poate și în roamingul internațional? E bine, eu cred că problema ține de echilibrarea uh, traficului care intră și celui care iese. Astăzi uh, sunt aici pentru că am uh, scris mai multe articole în 2010 în care am identificat echilibrarea traficului ca o parte centrală a problemei, iar Comisia și Berec au acceptat acest lucru. Pe pagina 14 a documentului de lucru al Comisiei apar uh, negocieri care merg în direcția echilibrării traficului și care încercă apoi să aplice o rată marginală restului traficului. Ni se mai spune că prețul negociat pentru traficul neechilibrat poate unor să fie cu 40% mai puțin decât uh, prețul limită. Însă acest lucru nu reiese în statistică, deoarece um, minutele care nu sunt echilibrate sunt uh, amestecate cu um, volumul mult mai mare de trafic echilibrat. În alineatul 8, Berec se referă la același fenomen și spune că doar traficul rezidual este supus unei uh, concurențe acerbe. Practic, operatorii mici uh, care ar putea fi stimulați uh, să asigure trafic în wholesale și care pot oferi prețuri mai mici sunt excluși de pe piață. La început ați întrebat, stimată doamnă, despre cum putem stimula concurența și v-ați referit la companiile aeriene. Ei bine, vă amintesc că cazul german, Ahmed Said, care a tăiat nodul gordian uh, din sectorul aerian. A interzis uh, ca două mari companii să se asocieze pe aceeași rută. Ei bine, cred că putem face la fel și la roaming. În uh, articolele mele am propus să se renunțe la echilibrarea traficului, însă s-a considerat că e prea greu de realizat acest lucru piețele wholesale adesea nu sunt capabile să susțină rezultate com competitive. Să ne gândim la LLU-uri sau la MTR-uri. Dacă ele nu sunt competitive, nu se pot susține singure, atunci intervine regulamentul care încearcă să propună niște prețuri competitive și să protejeze consumatorii, presupunând că există suficientă concurență în segmentul de retail ca ea să ajungă prin beneficii la consumatori. E bine, Berec a făcut o muncă eroică estimând aceste costuri, dar are date foarte limitate, trebuie recunoscut. Ei înșiși au spus că rezultatele lor sunt foarte conservatoare. Eu consider că plajele de costuri practic supraestimează costurile de wholesale. Și acest lucru este valabil mai ales pentru date, pentru roamingul de date. Avem deja mulți operatori care oferă rate de wholesale între 1 și 5 eurocenți per megabyte. Un client de-al meu, Play, în Polonia, astăzi oferă, în regim de wholesale, tariful de 1 eurocent per megabyte, 10 euro pe gigabyte. Și asta pe principii de reciprocitate. Se poate însă face acest lucru pe plan comunitar? Nu, din cauza problemei echilibrului traficului. Avem însă mai multe acorduri cu mai mulți operatori la tariful de 5 cenți per megabyte și mulți dintre ei sunt prezenți astăzi aici. Nu cred că putem vorbi despre rate care să fie multipli ai acestor rate astăzi pe piață. În ce privește vocea și SMS-urile, în wholesale. Doamna Nibler, dumneavoastră vă apropiați foarte mult în amendamentele dumneavoastră, dar eh, cred că mm, și aceste rate pot fi scăzute și mai mult decât eh, consideră BEREC posibil. Eu cred că putem face oferte de retail pan-europene. Aceasta era, de fapt, ținta inițială și consider că ea poate fi îndeplinită, sigur, în anumite limite. Dacă ne uităm la piața americană, de pildă, avem că acolo existe, uh, există oferte panamericane, însă limitate. Niciun operator din SUA nu are rețea panamericană. Fiecare din cei patru folosește servicii de roaming într-o măsură mai mare sau mai mică, iar uh, operatorii mai mici, cei care nu sunt uh, printre cei mai mari patru, folosesc roamingul și mai mult. Cei patru mari au limite contractuale dacă dacă folosesc uh, permanent serviciile de roaming de la operatorul gazdă, atunci ei sunt deconectați. Deci se impun anumite limite. Și consider că și noi putem uh, face ceva similar dacă reușim să stabilim uh, limitele pentru wholesale la un nivel acceptabil. Deci există acum două soluții care sunt propuse două soluții care sunt în concurență la nivelul de retail, adică prețurile limită și măsurile structurale. Măsurile structurale însă propun doar ca aceste prețuri limită să fie transmise către sectorul de retail. Atât. Eu cred că trebuie să stabilim un echilibru între ratele foarte scăzute de la retail, care nu permit intrarea pe piață de noi operatori, cu ratele foarte ridicate pentru wholesale. Eu cred că trebuie să lăsăm uh, suficient spațiu între limitele pentru wholesale și cele pentru retail pentru că astfel vom atrage mult mai mulți operatori și avantajele obținute prin concurență vor ajunge și la consumatori. Niște prețuri uh, limită la retail sunt uh, mari, sunt suficiente pentru a permite spațiu economic de manevră. Dacă însă concurența nu se produce nici între operatorii care există, nici între cei care vor intra, atunci putem reintroduce sau uh, scădea chiar prețurile limită după 2016. Dar îmi dau seama că va fi uh, greu de făcut acest lucru după 2016. Măsurile structurale sunt prea puțin ambițioase. Vor doar să transmită uh, Uh, costurile de la wholesale către retail, dar um, eu cred că soluția single IMSI este cea mai potrivită. Cred că putem obține acele oferte pan-comunitare, uh, pan-europene, dacă reușim să găsim un preț de retail care să fie potrivit și cred că acesta ar putea fi catalizatorul care ar permite flexibilizarea acestor reguli pe viitor. Mulțumesc și acum îi dau ultimei vorbitoare cuvântul doamna Monica Stajanarova. Sper că am pronunțat corect, spune președintele. Dumneavoastră aveți acum cuvântul. Vă rog. Thank you, Mr. Chairman. Um, Mrs. Uh, mulțumesc, um, domnule președinte, doamna Nibler și doamna Corola. Um, stimați um, europarlamentari, vă mulțumesc pentru ocazia de a vorbi în fața dumneavoastră și de a împărtăși părerile noastre referitoare la propunerea pentru următorul regulament privind roaming-ul. Această propunere este una de o importanță deosebită, iar prețurile pentru roaming sunt foarte importante pentru consumatori. Voi încerca să răspund uh, tuturor întrebărilor dumneavoastră, deși mă voi uh, concentra în special, în special pe perspectiva consumatorului. Aș începe cu imaginea de ansamblu. În um, lumea de astăzi, în care oamenii sunt din ce în ce mai uh, mobili, um, um, serviciile de voce și de date devin din ce în ce mai folosite și, după cum știți, tarifele pentru roaming rămân încă destul de ridicate și atunci când ridicate și când ne uităm la conceptul de roaming, acesta reprezintă o dovadă clară de o piață uh, unică, insuficient integrată și nu există nicio justificare în sine de a menține acest concept al roamingului. Dacă ne uităm la piețe, uh, la uh, patru ani și jumătate de la uh, intrarea în vigoare a regulamentului roaming 1, consumatorii europeni încă um, se confruntă cu prețuri foarte mari pentru serviciile de roaming și realitatea este că majoritatea acestora încă nu sunt, au încredere să folose, să folosească telefoanele mobile sau dispozitivele mobile atunci când um, călătoresc în străinătate chiar preferă să-și închidă telefoanele pentru a evita uh, niște facturi extrem de mare. Asta a, a încercat să se, mm, să se facă și în uh, 2010 să se trateze. Acum, uh, calea de urmat a trebuit să ne concentrăm pe eliminarea obiect, um, obstacolelor în fața um, um, Um, serviciilor de roaming mai uh, ieftine și ar trebui ca um, um, să ne orientăm către o eliminare a roamingului uh, în sine și ar trebui să fim și mai uh, ambițioși și să găsim cumva soluții mai practice pentru eliminarea tarifelor pentru roaming. Noi considerăm așadar că această propunere de nou regulament privind regulamentul reprezintă un pas important care ne va duce către Europa fără roaming. Câteva cuvinte acum despre decuplare. Nu o să discut acum care este cea mai bună soluție. În general, considerăm că decuplarea uh, um, combinată cu accesul uh, la roaming ridicat și uh, criterii de nediscriminare ar putea să ducă îmbunătățiri și um, ceea ce am aștepta noi ar fi oferte mai multe în, uh, în domeniul roamingului și un trafic uh, și acesta în creștere. Însă propunerea ar trebui să fie bazată pe o abordare uh, independentă de evoluțiile tehnologice și de fapt asta propunere și doamna Nibler în uh, proiectul de raport. Uh, Uh, și anume să se mențină doar principiile esențiale și uh, pe care uh, toate soluțiile tehnice ar trebui să le îndeplinească. Din punctul nostru de vedere, principiile principale ar fi acelea că te soluțiile tehnice trebuie să fie rentabile, trebuie să fie ușor de folosit și um, să aibă un nivel maxim de interoperabilitate. În ceea ce privește informarea consumatorilor și modul în care aceștia ar putea să devină mai încrezători în folosirea serviciilor de roaming, roaming este important să reținem faptul că decuplarea va aduce noi elemente pentru consumatori și va necesita și o uh, schimbare a obiceiurilor uh, consumatorilor într-o anumită măsură. De, a, de aceea trebuie să fie informați uh, clar uh, despre posibilitatea de a, a alege un uh, furnizor de roaming alternativ. De asemenea, consumatorii ar trebui să primească informații clare, ușor de înțeles și mm, transparente referitor la prețuri și caracteristicile serviciile mm, serviciilor pentru a nu fi induși în eroare de um, informații neclare. De asemenea, toate informațiile trebuie să fie în conformitate cu uh, uh, legislația privind uh, protecția consumatorilor și în mod deosebit directiva privind practicile comerciale neloiale. Uh, dacă ne uităm la um, reglementarea prețurilor, uh, uh, decuplarea um, uh, și garantarea accesului la roaming cu ridicata poate să ducă la creșterea concurenței și la un acces mai bun, însă considerăm că aceste uh, instrumente în sine nu sunt uh, suficiente și de, de aceea e necesară și reglementarea prețurilor. De asemenea, avem o propunere specifică pentru reglementarea prețurilor în ceea ce privește prețurile uh, pentru um, serviciile roaming de voce sau în general pentru serviciile roaming, uh, considerăm că uh, tarifarea trebuie să fie mai mult orientată către costuri, iar uh, cât despre serviciile de voce, aș menționa două lucruri aici. În primul rând, avem niște obiective stabilite în agenda digitală, deci dacă vrem să aducem tarifele uh, de roaming la nivelul celor uh, interne până în 2015, atunci noi am considerat că ar ă, trebui ă, să, fie, să se înceapă de la un preț maxim de 50 de cenți, începând cu uh, ă, 50 de începând cu 2012, apoi acestea să, aducă, să ajungă până la 10 cenți. Dacă ne uităm acum, vedem că prețul mediu pe minut în comunicații mobile era în 2008 13 cenți în 2009, 10 uh, cenți, nu avem date pentru 2010, însă ne așteptăm că nivelul va fi mai scăzut, deci să fim și mai uh, ambițioși în ceea ce privește prețurile maxime. Din nou, um, prețurile pentru roaming ar trebui să fie um, orientate către costuri. Dacă ne uităm la costul furnizării unui serviciu, acesta este undeva um, la 1-2 cenți și limita maximă de 10 ce Ne întrebăm de ce ar trebui să existe o marjă de profit atât de mare. Propunem așadar ca uh, șapte cenți să fie uh, Uh, punctul de plecare potrivit începând cu 2012. Um, cât despre serviciile de date, salutăm decizia Comisiei de a introduce prețuri maxime pentru serviciile de roaming pentru date și considerăm că um, acel 90 de cenți pe megabyte este prea mult și um, în unele țări uh, se pot găsi 19 uh, cenți, mă scuzați, în unele țări chiar și 9 cenți uh, este un preț care poate fi realizat. Mi se par mi se pare că o marjă de 100%, de 100% ar, trebui, ar fi una potrivită în acest uh, sens. Și ultimul lucru se referă la uh, transparență și um, revizuirea um, regulamentului. Uh, conform dispozițiilor actuale, cetățenii europeni sunt uh, um, protejați de uh, niște măsuri de um, securitate, de întrerupere automată atunci când călătoresc în afară. Dar acest mecanism de protecție ar trebui să se, să se să acopere și eurotarif și uh, euro-SM și apoi să se extindă și către um, roaming în afara Uniunii Europene. Iar acest lucru ar trebui să îi protejeze și pe um, cei care au uh, servicii postplătite, cât și pe cei care au servicii preplătite. Și un ultim aspect, având în vedere aplicarea decuplării, dacă se, ne hotărâm să o aplicăm, s-ar putea ca termenul de 2015 să fie un pic uh, cam timpuriu, n-am putea să vedem uh, impactul uh, final al măsurilor structurale. Uh, și atunci considerăm că Comisia ar trebui să evalueze cu atenție uh, o a um, uh, pieței. Dacă funcționează cum trebuie în 2016, atunci uh, poate, și dacă nu, să propună niște soluții viabile. Vă mulțumesc. Darf mich bedanken, darf den Kollegen Vă mulțumesc foarte mult. Îl salut pe președintele Comisiei IMCO, domnul Harbour, pe care îl invit să vină aici sus la prezidiu. Vreau să vă mulțumesc foarte mult pentru prezentări, doamnelor și domnilor experți, iar acum colegii din sală au ocazia să pună întrebări. Trebuie să facem acest lucru cât se poate de eficient, având în vedere limita de timp, iar experții vor încerca să dea răspunsuri concrete. Mai întâi, Paul Rübich. Mulțumesc, domnule președinte. Întrebarea mea se referă la principiul must carry că, cum arată acest principiu în uh, practică? Se poate ca fiecare operator de telecomunicații să poată atinge orice client? Cum arată contractele concrete și cum sunt negociate prețurile în acest uh, context? Mulțumesc, spune președintele. A doua întrebare. Yeah, your turn. Thank you. Uh, my name is Christian Engström, member of the Domnule Engström, membru în Comisia IMCO, am o întrebare pentru domnul de la Telefonica, domnul Muric. Spuneți că susțineți limitarea prețurilor uh, de către Comisie. Știți că acelea sunt 300 de euro pe gigabyte și 200 și 100 de euro pe gigabyte. Dumneavoastră susțineți aceste limitări. Eu sunt uh, pentru o limitare la 10 euro pe gigabyte. Am discutat cu alți reprezentanți ai Telefonica și ne-au spus că este un preț neacceptabil. Vreau să vă întreb atunci, de ce credeți că un preț de 10 euro pe gigabyte ar fi nerezonabil? Pentru că doamna Nibler a spus înainte că prețurile la vânzarea cu amănântul în Germania sunt de 8,80 pe gigabyte și aș vrea să vă informez de asemenea că Telefonica are și o, oferă, o ofertă mai bună pentru clienții spanioli. Noi oferim, noastră oferiți 2 GB pe lună pentru 12 euro, ceea ce este deja mai ieftin decât ceea ce ne-a spus dumneavoastră pentru consumatorii din, Fran- din Spania. Deci, dacă ei pot plăti 6,25 pe gigabyte, de ce credeți că 10 euro ar fi mult prea puțin și mult prea jos față de ceea ce propuneți dumneavoastră? Mulțumesc. Da, domnul Kelly. Mulțumesc foarte mult. Foarte interesante prezentări. Și ca de obicei am avut diferite viziuni prezentate aici, diferite păreri. Aș vrea să vă întreb despre limitarea prețurilor și eh, de apropierea acestora de prețurile interne. Dar oare nu și prețurile interne ar trebui să fie limitate? Pentru că dacă se vor scădea prețurile la roaming, poate că vor evolua prețurile pe piața internă și atunci poate că ratele, tarifele vor crește acolo. Vă amintiți când am introdus pentru prima dată limitarea, am fost dați în judecată la Curtea Europeană de Justiție. Deci cred că ar fi important să reglementăm aceste lucruri înainte să luăm o decizie. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Del Castillo! Mulțumesc foarte mult, domnule președinte! Este evident că avem uh, acum măsuri care reduc dramatic uh, prețurile la nivelul uh, prețurilor cu amănuntul. Vorbim din perspectiva consumatorilor în mare parte pe piața roamingului. În acest sens, se pare că de fiecare dată când uh, vorbim despre piețele interne, naționale, lucrurile arată mai bine. Deci, orice care ar putea să meargă în direcția unei apropieri cu prețurile naționale ar fi un lucru bun. În acest sens, aș dori să întreb pe primul vorbitor, domnul Muric, care vorbea din partea telefonică să mai elaboreze puțin, dacă poate, alternativa unor prețuri foarte apropiate de prețurile naționale. În principiu, acesta pare un lucru foarte atractiv, dar eu cred că avem nevoie de o explicație mai amplă pe această temă, dacă îmi permiteți. Mulțumesc, Charles Cicestrăle, cuvântul acum. Mulțumesc, domnule președinte și mulțumesc și tuturor vorbitorilor pentru prezentările din această după-amiază. Permiteți-mi, vă rog, să vă spun la început că unele din comentariile pe care le-am auzit, în care se propuneau diferite schimbări ale propunerii comisiei, par destul de complicate la prima vedere și, de fapt, nu fac decât să-mi confirme că ar fi mai bine poate să ne descotorosim de întregul proces. În al doilea rând, vreau să vă spun că mi se pare foarte interesantă sugestia de a da uh, exonerări uh, providerilor de servicii dacă au ajuns la prețuri foarte apropiate de cele de pe piețele interne. Și deci uh, că susțin această măsură. În al treilea rând, nu am auzit nimic despre ceea ce părea să fie câteodată o sperietoare pentru mulți, și anume ce se va întâmpla pentru primirea de apeluri care nu sunt o chestiune care ține de voința cuiva, unui client. Eu aș zice că trebuie eliminate toate taxele pentru apelurile primite, dar putem să rediscutăm acest aspect. Întrebarea mea este atunci, deci de fapt pretextul pentru întrebarea mea este că sunt foarte suspicios uh, față de reprezentanții industriei care spun că sunt de acord cu propunerea comisiei. În fine, deci uh, eu zic că o provocare ar fi să vedem cum noi, ca legislatori, putem să intensificăm concurența în acest domeniu, fără ca să intrăm în limitarea prețurilor și chestiuni de micromanagement, cum ar fi pragurile la tarife. Pentru că mi s-ar părea mai interesant să auzim întâi soluțiile pe care le propune branșa industrială am putea eventual să auzim uh, câteva păreri uh, tehnologice și antreprenoriale care să fie mai de uh, calitate. Mulțumesc, doamna Nibler. Aș vrea și eu să întreb două, trei chestiuni uh, pe experții noștri. În primul rând, în ceea ce privește măsurile structurale. Recunosc că și eu sunt în aceeași situație ca ceilalți. Chichester sunt mai uh, confuză acum ca înainte, pentru că dacă ne uităm la uh, Open Access și la Must Carry, Reprezentantul Transatel ne-a spus că a avut probleme să încheie acorduri uh, de roaming cu unele state membre. Ați spus I could make roaming deals, da, citez. Deci ați spus că este nevoie de o schimbare structurală pentru că momentan nu, se, nu s-a putut acest lucru. Colegii dumneavoastră, domnul Muric de la Telefonica a spus că este pentru măsurile structurale și în detaliu s-a referit la marja de prețuri și la limitare la care a zis că mai trebuie discutate lucrurile. Domnul Forrest a spus că tot ceea ce vede el ca măsuri structurale nu îi se par uh, eficiente, deci fiecare consideră că un lucru este valabil, ceea ce se contrazice cu ceea ce a spus altul. Mi se pare foarte dificil să știu în ce direcție să mergem atunci. În al doilea rând, uh, avem uh, aplicarea tehnică a acestor măsuri. Știu că există și concurenți în afara Uniunii Europene care ar putea să pună în pericol piața europeană. Și deci că trebuie să considerăm și aceste aspecte. Doar vreau să vă spun că impresia mea, după ce am ascultat toți experții, este că, de fapt, văd mai puțin care este drumul pe care o poate lua legislatorul mă întreb cum putem ajunge la obiectivele pe care ni le-am stabilit. Mi se pare foarte dificil și aș vrea să susțin întrebarea domnului Cicester pentru a ști cum se va face mai multe, cum se va crea mai multe concurențe pe piața europeană. Și a doua întrebare, domnule președinte, dacă îmi permiteți, eu nu am auzit niciun cuvânt și aș vrea, vă rog, să clarificați acest lucru, să ne explicați așadar cum este posibil ca pentru tarifele interne, în momentul în care nu sunt uh, tarife, nu puteți oferi tarife extraordinare și mm, mm, acolo, de ce puteți peste graniță, deci la tarifele de roaming, să sau să cereți un tarif de 10 ori mai mare. Mi se pare că nu am primit un răspuns la această întrebare. De ce trebuie să se dubleze, să se uh, tripleze prețul atunci când ieșim uh, la roaming, când ieșim din țară, când putem oferi asemenea tarife la, în interiorul uh, unei țări. Deci consumatorul din Uniunea Europeană o să ne întrebe cum se poate ca acest lucru să fie acceptabil. Mulțumesc, doamna Corhola are cuvântul acum. Mulțumesc. Domnule președinte, colegii mei s-au referit la ofertele senzaționale de pe piețele interne. Și întrebarea mea către operatorii de telefonie mobilă este dacă suntem convinși că ofertele interne reflectă cu adevărat costurile sau dacă acestea se pot oferi pentru că operatorii de fapt își acoperă prin profit costurile pe care le au sau prin marja profitului prin marja pe care tocmai o obțin de la roaming. Nu știu care este situația, dar poate ar putea să, cineva să ne clarifice acest aspect. Mulțumesc! So, vielleicht... Mulțumesc! Acum aș zice să trecem la o rundă de răspunsuri din partea experților care doresc să răspundă la aceste întrebări. Poate nu vrea toată lumea să răspundă, deci cine se simte atins, vă rog să răspundeți. Începem din dreapta și dacă nu vreți să spuneți nimic, nu spuneți. Trecem, uh, nu mai știu dumneavoastră, Vă rog. Robert Murray from Telefonica, once again the work. Robert Murray de la Telefonica dorește să răspundă, domnule președinte. Mi s-au adresat câteva întrebări, așa că o să încerc să le răspund mai întâi. S-a pus o întrebare în legătură cu uh, prețurile cu ridicata pentru roaming, pentru date. De ce sunt așa de mari, domnul de Colo? Sincer vorbind, Roamingul de date este destul de scump și cred că toți operatorii au admis acest lucru. Vedem însă că tarifele se schimbă pe piață, tarifele scad destul de rapid, cu aproximativ 15, um, 50% pe an începând cu 2008. Deci concurența dă roade. De ce? Pentru că mulți uh, clienți astăzi au uh, telefoane inteligente, smartphone-uri și vrem să îi um, convingem să își folosească aceste telefoane, nu să le închidă când ies în străinătate. La voce, dacă scădem uh, prețul, nu constatăm o utilizare crescută. La date, însă, contrarul e adevărat. Și am uh, constatat că dacă scădem prețurile, oamenii își folosesc telefoanele mai mult. Iată de ce piața reacționează și uh, face exact ceea ce îi se cere. Sigur, vă dați seama, lucrurile astea nu se pot întâmpla peste noapte. E nevoie de pași ca să ajungem acolo. Dar, după cum ziceam, vom ajunge la nivelurile de preț pe care vi le doriți cu toții, în timp. Trebuie să îi acordați pieței uh, timpul necesar pentru a parcurge toți pașii și în 2015 vom ajunge la ceea ce ne dorim. Care este costul real al datelor? Sincer, nu știu. Trebuie să fiu uh, onest. Există mai multe produse de date. Unul pentru uh, machine to machine, în care există transmisii foarte scurte de date în volume foarte mari sau uh, alte tipuri de transfer. Deci nu știu exact care sunt costurile. Depinde de tehnologia pe care o folosești, depinde de tipul de servicii oferite. însă ratele merg în jos, în direcție cea bună. Doamna Pilar de Castillo a pus o întrebare în legătură cu uh, soluția unor tarife apropiate la cele naționale. Ei bine, noi încă nu am definit suficient de bine această soluție. Ne gândim la ceva similar cu ceea ce a spus uh, colegul de la Buig. Există multe formule pe care le putem uh, aplica și care ar oferi clienților prețuri care sunt foarte apropiate de cele de pe planul național. Gândiți-vă, de exemplu, la 30 de zile de roaming gratuit sau pentru un euro pe zi să poți sta în roaming cât vrei. Oferte de acest gen. E bine, noi ne gândim uh, să nu limităm uh, tipul de formule, de oferte pe care le-ar putea propune operatorii. Însă, cred că BEREC ar trebui să emită niște orientări. Ce înseamnă apropiat de tariful național? Ce se încadrează în acești parametri? Și apoi, dacă un operator se încadrează, atunci sigur că se generează concurența între operatorii pe nivel național. Să zicem că un operator spaniol uh, vine cu o astfel de rată, ei, asta iar uh, presa pe ceilalți uh, operatori din Spania să vină cu soluții similare. Așadar, s-ar uh, crea multă concurență pe piață. Dar, până la urmă, operatorul este cel care trebuie să hotărească dacă preferă soluția structurală sau un tarif apropiat de cel național. De deci, ce spun apropiat? Pentru că există costuri întotdeauna roamingul presupune și anumite costuri. S-a ridicat problema apelurilor primite, domnul Chichester. E bine, acolo există un cost și dacă faceți unele dintre formulele din calculele pe care vi le-am menționat, vedeți că acele costuri sunt justificate. Doamna Nibler a întrebat de ce taxăm mai mult pentru roaming. Ei bine, sincer, din experiența mea, răspunsul este de natură economică, ține de elasticitatea prețurilor. Sună complicat, dar dacă întreb clientul ce preferi, o rată la nivel național foarte ieftină și se plătești roamingul, sau se plătești uh, o rată mai mare la nivel național și să nu plătești roamingul, vă dați seama că cei mai mulți uh, clienți ar opta pentru prima variantă. Asta înseamnă concurența. Tu, ca operator, încerci să tarifezi serviciile tale la, pe un plan rațional și să faci concurență pe plan național. Mulțumesc. Emmanuel Flores, for Bouygues Telecom. I would like to... Mulțumim. Uh, eu de la Bouygues Telecom, Emanuel Forest, vreau să completez ceea ce spunea colegul. De ce roamingul costă atât de mult? Pentru că avem GSM-uri și costul unui minut uh, pentru serviciile de voce erau foarte ridicate, deoarece nu era destul de evoluată tehnologia și așa s-a ajuns la um, costuri ridicate și pentru voce, și pentru date, și pentru SMS-uri. Noi am dori însă să vă asigurăm pe dumneavoastră și pe cei de la Comisia Europeană că uh, un uh, model nou de afaceri uh, va ține cont de ceea ce trebuie să plătească clientul. Când el își ia un pachet pentru Franța, să zicem, are 48 de ore, e bine, va plăti pentru acoperirea întregului teritoriu francez și va avea un tarif tot mai mic pentru roamingul de voce. Iar în roaming ar trebui să plătească doar pentru că plătește pentru accesul la o rețea europeană și nu atât de mult pentru minutele suplimentare, pentru că acest lucru nu ar împovăra rețeaua, practic. Chiar și în uh, țara în care se folosesc serviciile de roaming, variația este destul de mică în numărul clienților. Acum, sigur, rămâne de hotărât dacă se introduce o taxă voluntară sau obligatorie pentru extinderea geografică. Să zicem că avem un client francez care vrea să folosească o rețea din altă țară. Ei poate plăti în plus uh, și dacă cumpăr un pachet, atunci tariful va fi mai avantajos. Deci putem eventual să introducem o taxă suplimentară pe lângă taxa de roaming pentru a-i permite un uh, serviciu mai avantajos, să nu avem același preț pentru roaming și pentru serviciile naționale, dar un supliment acolo și până la urmă probabil că se va ajunge la niște prețuri normale pentru întreaga Uniune Europeană. Jacques Bonifay, Transatel. Jacques Bonifay de la Transatel. La roaming 1 și la roaming 2 se încerca reglementarea prețurilor. Nu se dădeau stimulente pentru concurență, pentru competiție. După roaming 1 și roaming 2 au apărut uh, tot felul de operatori de rețele mobile care au încercat să își dezvolte afacerea și în alte țări. Și aici, lângă mine, am oameni care nu consideră că acele soluții au fost adecvate, pentru că Parlamentul și Comisia nu doreau să reducă presiunea, însă la roaming 3 lucrurile stau altfel, pentru că concurența, competiția apar ca obiectiv în text. Acum trebuie să alegem fie considerăm stimularea competiției ca o prioritate și lăsăm un pic de timp ca să se producă concurența, cel puțin 2 ani, și nu putem să fim prea severi la uh, prețul maxim pentru uh, roaming, pentru că vă dați seama că în 2 ani nu e chiar așa de ușor să te încadrezi, sau cealaltă soluție ar fi să nu dorim neapărat concurență, să vrem să plătim un preț uh, asemănător celui local, oriunde ar fi în Europa, dar atunci nu mai avem concurență. Dacă vrem concurență, trebuie să acordăm timp companiilor, precum cea de la care vin eu, să lansăm un fel de demers pan-european în care fiecare să-și poată dezvolta afacerea. Mulțumesc! Um, sorry, just on the, the, the question from Mr. Eu vreau să răspund um, domnului Chichester și doamnei Nibler, care vorbeau despre concurență. Sunt complet de acord cu colegul de la Transatel. Trebuie să acordăm uh, concurenței o șansă și ca să facem acest lucru trebuie să avem suficient spațiu între prețurile cu amănuntul și cele cu ridicata spațiu de manevră. Însă trebuie să introducem concurență în segmentul cu amănuntul. Deocamdată nu putem să introducem măsuri uh, în segmentul ridicat, așa că pentru moment vedem că plus minus 1-2% operatorii din statele membre încearcă să obțină o cotă de piață din uh, piața de roaming. Dar asta nu are, de fapt, niciun sens, pentru că un singur operator ar putea aprovizna întreaga piață. Vă dați seama că ar fi uh, situația ideală pentru a declanșa un, um, o acțiune în instanță anticoncurențială. Foarte pe scurt, în legătură cu concurența și nivelul prețurilor maxime, noi considerăm că se poate face concurență și cu prețuri mai mici. Care este marja corectă? Putem să discutăm despre ea ore întregi. Dar eu cred că 100%, la 100 este deja destul de mult și ar permite și concurenței să se dezvolte. Un comentariu scurt. Eu mi-am înființat compania în 2000 și atunci uh, era în vigoare roaming 1. Și atunci uh, eu am uh, cheltuit 1800 de euro pentru um, timp de 5 ani pentru a câștiga foarte puțin. Acesta era salariul meu. Mă rog, eu cred că ar fi bine să purtăm această dezbatere cu o foaie de Excel în față, uh, ca niște oameni de afaceri, cu calcule adevărate. Nu putem pur și simplu să ne lăsăm în astfel de declarații. Mulțumesc și acum aș vrea să-i dau uh, domnului Niblec cuvântul de la Berec pentru ca să puteți da după aceea un răspuns. Dacă doriți, vă rog. Uh, Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, pentru că ați invitat Berecul să prezinte câteva uh, opinii referitoare la discuția de astăzi. A fost o discuție foarte interesantă și aș vrea să selectez, să explicez doar câteva dintre punctele menționate. Referitor la ce a spus uh, domnul Tony Shortul, a, a făcut câteva referiri la Berec, niciodată până acum nu mi-a zis cineva că suntem eroici, dar iată. Uh, în ceea ce privește um, estimările costurilor um, um, cu ridicata, sunt cele mai bune pe care le-am putut uh, găsi la dispoziție. Și atunci când vorbim despre tarifele um, cu amănântul care există în acest moment uh, la nivel uh, național, mai ales în ceea ce privește serviciile de date, uh, s-am putea ajunge la concluzia că data viitoare, când Berg va revizui cifrele, va face acest lucru pe baza unor modele mai actualizate de costuri, pe care nu le avem deocamdată decât în câteva țări, dar sentimentul meu ar fi că uh, cred că vom ajunge la niște cifre mult mai scăzute decât cele pe care le-am găsit uh, de data aceasta. Asta presimt eu și Um, cifrele pe care le avem sunt totuși um, bazate pe da, cele mai bune date disponibile la momentul respectiv. De asemenea, am mai spus că costurile cu ridicat, dacă acestea ar fi mult mai mici, atunci uh, companiile ar începe să ofere tarife paneuropene în care um, prețul uh, pentru servicii de roaming ar fi oarecum uh, similar cu cele pentru serviciile interne. Nu știu dacă se va întâmpla acest lucru, dar știu că nu se va întâmpla decât atunci când vor scădea prețurile cu ridicata. Cred că acesta, um, asta este cheia um, îndeplinire obiectivelor agendei digitale și anume scăderea prețurilor cu ridicată și asta și la, la nivelul uh, propus de doamna Nibler în uh, proiectul de raport, dar și poate mai târziu la niveluri și mai scăzute. În ceea ce ce privește concurența, este important de recunoscut faptul că um, măsurile structurale ar putea fi o soluție pentru aducerea concurenței, dar nu e singura. Uh, dacă se oferă um, astfel de um, uh, servicii paneuropene de către actori um, care să perturbe piața, E bine, și acesta ar fi uh, o modalitate, dar atunci ar trebui să echilibrăm uh, cumva, să folosim uh, concurența deja existentă în piețele de acum și să o transferăm și pe piața de roaming. Și la o întrebare pe care a pus-o doamna Nibler și anume de ce prețurile um, cu amănântul pentru roaming sunt atât de, de mari, răspunsul meu este pentru că pur și simplu companiile își pot permite să facă acest lucru pentru că nu există presiune din partea concurenței și așa vor face în continuare atâta timp când nu există această presiune. Deci, într-un fel sau altul, fie prin uh, prețuri maxime, fie prin introducerea concurenței, dar astfel se va ajunge la o scădere a acestor prețuri uh, cu amănântul. Și apoi, în ceea ce privește această dilemă pe care o au mai mulți dintre membrii, dar și unii dintre experții noștri, și anume care ar fi calea cea mai bună de a duce la scăderea prețurilor. Cred că aici este o chestiune de politici. Uh, BEREC uh, este de dreptul entuziasmat de chestiunea concurenței oriunde se poate uh, introduce, dar nu e o religie pentru noi. Concurența reprezintă doar un mijloc către un scop, nu un scop în sine. Așadar, obiectivul principal, um, final, este cel de a, de a uh, furniza servicii bune, prețuri bune uh, și o experiență bună pentru consumatori. Există în pelar două abordări, așa cum au spus mai mulți astăzi. Ori uh, se scad foarte mult prețurile maxime, este o, o soluție fructuoasă, de zicem, sau se poate introduce concurența și se poate spera că forțele concurenței vor avea efectul scontat, vor reglementa prețurile lucrurile pe termen lung. Berec um, a fost destul de prudent uh, referitor la măsura în care acest lucru se va întâmpla în practică, pentru că ne-am uitat la toate aceste soluții uh, structurale care există în acest moment, în continuare le Um, examinăm și ne uh, aprofundăm analiza, dar încă rămânem prudenți. Nu spun că nu se va întâmpla și probabil că se va întâmpla, cel puțin um, um, pentru cei care folosesc frecvent roaming Ei s-ar putea aștepta la o îmbunătățire semnificativă a tarifelor datorită concurenței, însă în ceea ce privește consumatorii de masă, acolo nu prea este clar dacă într-adevăr aceste uh, măsuri uh, introduse vor duce într-adevăr la prețuri mai scăzute pe termen mediu, cel puțin. Cam Asta ar fi dilema, de fapt, și ca urmare a acesteia, Berec uh, a considerat că prețurile, fix, prețurile maxe, maxime fixate și propuse de, de comisie erau cumva prea generoase, nu protejau suficient consumatorii și mă gândesc aici la posibilitatea, de exemplu, ca um, concurența să nu-și uh, facă efectul prea repede pe această um, uh, piață și de aceea BEREC salut abordarea avută de cele două raportoare referitoare la completarea prețurilor fixe, la stabilirea prețurilor pentru, maxime pentru roaming. Și s-a mai adus um, în discuție o referire la ceea ce aș numi problema Apple și Google. Uh, Cred că aici este din nou o chestiune politică pe care nu ar trebui să o comenteze un tehnocrat dacă acest lucru e bun sau nu, dar o să vă spun analiza unui tehnocrat uh, și anume dacă uh, niște actori uh, de unul ar veni ei vin pe piață și fac presiune concurențială, atunci acest lucru este în beneficiu consumatorilor și pe noi asta ne interesează cei de la BEREC. Și, în final, în ceea ce privește derogarea, um, voi reveni asupra acestui subiect, și anume pro, această propunere um, în care companiile oferă din proprie inițiativă niște prețuri, niște tarife pentru roaming oarecum asemănătoare cu cele domestice aici vom uh, stabili niște linii directoare, atunci acestea ar trebui să fie uh, scutite de la această decuplare. Mi se pare o idee foarte interesantă și cred că are câteva puncte de promovare foarte bune și că de fapt asta se dorește. Asta însemna că prețurile Uh, pentru roaming s-ar apropia într-adevăr de uh, prețurile interne. Astfel, uh, consumatorii n-ar mai fi preocupați și îngrijorați de folosirea telefonului mobil atunci când uh, se află în străinătate. Dar există câteva um, chestiuni de comentat aici. De exemplu, acest, uh, acest mecanism va funcționa mult mai bine în uh, statele în care prețurile interne sunt mari mai degrabă decât în cele în care prețurile acestea sunt scăzute. De asemenea, um, în țările în care prețurile cu ridicata sunt uh, uh, mult mai mari decât, uh, cele, decât costurile și o să vă dau aici niște exemple. Cred că țara cu prețul cel mai mare pentru servicii de voce în roaming, în medie, Uh, și anume 17 cenți uh, de minut. Uh, prețul în această țară era 17 cenți pe minut și în țara cu prețul cel mai mic era 2 um, cenți pe minut. Deci există diferențe foarte mari de modul în care va funcționa acest lucru în aceste tipuri de țări. Mulțumesc, trebuie să mă uit la ceas, îmi pare rău, dar trebuie să terminăm la 5 audierea noastră. Acum, în ultimul rând, dar uh, nu cel mai puțin important, îi dau cuvântul doamnei Corol, uh, Corhola și după aceea și celorlalți experți pentru ca să răspunde. Doamna Corhola, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, și mulțumesc pentru prezentările foarte interesante. Dori să mulțumesc și reprezentanților din Comisia IMCO. Având în vedere efectul al regulamentului roaming din momentul de față, putem vedea că reducerea de prețuri pentru tarifelor la SMS și la roaming trebuie să meargă mână în mână. Având în vedere tarifele pe care le-a stabilit Uniunea, trebuie spus că nu avem concurență în momentul de față. Comisia și-a prezentat agenda digitală și diferența dintre roaming și tarifele naționale ar trebui să se apropie de zero în, uh, până în 2015 și pentru a putea atinge acest obiectiv ar trebui să găsim o soluție care să garanteze concurența și o funcționare eficientă a pieței de roaming chiar și după 2015. Măsurile structurale și uh, reducerile, um, tarifele limită nu pot fi separate una de altul. Același lucru este valabil și pentru prețurile cu ridicata și cu deamănuntul. Dacă dorim o soluție structurală care să aducă și concurență, trebuie să lăsăm destul spațiu, destulă marjă între prețurile cu ridicata și cu amănuntul pentru ca noi jucători să apară pe piață, pentru ca noi actori să poată să aducă um, să să intervină și să existe concurență astfel încât să putem înlătura politica prețurilor limitate. Legislația ar putea să aducă prețurile de roaming aproape, foarte aproape de prețurile naționale și atunci putem să lăsăm la o parte aceste prevederi și să continuăm doar cu legislația privind prețurile. Am discutat și despre soluțiile structurale în detaliu, despre variantele pe care le-a prezentat colegul și despre avantajele și dezavantajele acestor trei opțiuni. În momentul de față se pare că este greu de zis care va fi metoda care să funcționeze cel mai bine pe termen lung. Ar fi ridicol așadar să stabilim de acum care ar fi legislația cea mai uh, potrivită și care soluție tehnică s-ar potrivi cel mai mult și care soluție ar trebui aleasă din cele prezentate. S-ar putea să creăm legislație care este deja uh, um, expirată, ca să spunem așa, la momentul la care ea trebuie să fie implementată din punct de vedere tehnologic și din alte puncte de vedere. De aceea, în avizul din partea IMCO, eu am hotărât să nu elaborăm legislație decât în ceea ce privește soluția uh, din, cea din urmă, soluția pe care a propus-o doamna Nibler cu privire la obiectivul final. Cred că limitarea prețurilor ar putea să rămână în continuare valabilă până în 2016. Este foarte probabil ca piața să trebuiască să um, folosească această perioadă pentru ca să se dezvolte singură. În ceea ce privește consumatorii și transparența prețurilor, aceasta s-a îmbunătățit uh, în ultimele regulamente pe tema roamingului, dar astfel de progrese ar trebui să continue. Consumatorii ar trebui să obțină garantat informație într-o manieră foarte clară și inteligentă inteligibile pentru ca să poată compara foarte ușor prețurile și să schimbe operatorii de servicii de roaming și furnizorii dacă doresc. Am înaintat mai multe propuneri în cadrul avizului și am stabilit, am propus ca 50 de euro limita tarifelor sau taxelor să fie uh, extinse, să fie extinsă și către roamingul în afara Uniunii Europene. Consumatorul ar trebui de asemenea să primească un avertisment din partea operatorului de telefonie mobilă când se apropie de această limită de uh, preț pe care o stabilim noi. Aș vrea de asemenea să extindem și pentru clienții prepaid această măsură, pentru că am înțeles că se poate să ai chiar și cu cartele prepaid uh, un șoc de factură ulterior, un șoc la vederea facturii exorbitante. Cred că este important ca toată informația să fie bine considerată în propunerea comisiei, toată informația pe care am pus-o noi la dispoziție, însă aș vrea ca prin această reformulare a, a regulamentului să putem să ne asigurăm că toate reglementările cu privire la protecția consumatorului, inclusiv șocurile posibile la vederea facturii, să poată fi eliminate prin măsuri care să se aplice tuturor serviciilor de roaming. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, spune președintele, pentru acest aviz în final. Aș vrea acum să-i dau cuvântul uh, lui Angelica Nibler din partea Comisiei ITRE. Mulțumesc foarte mult, stimate domnule președinte, dragi colegi. Cred că această dezbatere a fost pentru noi extrem de interesantă. Din partea ITRE aș vrea să spun că am reținut că la următoarele concertări pe această temă de a atingerea obiectivului nostru până în 2015, va trebui să ținem cont și de toate aceste informații noi. Mulțumesc și colegului de la BEREC pentru informațiile pe care ni le-a dat și, în final, aș fi vrut să spun și că voi considera toate amendamentele pe care le vor înainta colegii mei cu care vom intra în dezbaterea ulterioară. Vă mulțumesc foarte mult pentru avizele foarte competente din partea experților noștri de la panel. Mă bucur de discuțiile ulterioare pe care le vom mai purta și sunt convinsă că vom avea o soluție foarte bună care să stimuleze concurența în Europa și care în același timp să ofere și consumatorilor prețuri uh, acceptabile pentru ca să avem o Europa digitală, o Europa unită pe această temă. Mulțumesc și acum, nu în ultimul rând, vreau să îi dau cuvântul domnului Malcolm Harbour, președintele Comisiei IMCO, Piața internă și eh, consuma, protecția consumatorilor. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule președinte. Mai întâi aș vrea să vă mulțumesc în numele membrilor comisiei mele pentru că ne-ați invitat la această audiere și că ne-ați oferit posibilitatea să contribuim din perspectiva protecției consumatorilor și a drepturilor utilizatorilor, clienților la această audiere. Sunt foarte bucuros să văd pe Pilar de Castilio aici în sală care s-a ocupat de reformele pachetului Telecom înainte. Câteva remarci uh, în concluzie. Îmi pare rău că nu am putut să fiu aici. De la început a trebuit să prezidez comisia mea, unde am avut prezent uh, președinția polonă. Cred că este foarte important să vedem uh, că BEREC se implică în acest dosar foarte puternic, având în vedere rolul pe care îl are BEREC-ul pe piață. Mi s-a părut extrem de important și ca toți, toate autoritățile de reglementare la nivel național și toți cei care creează politici în acest domeniu să știe că trebuie să facă politici care să fie bune pentru consumatori, pentru cetățeni și, în general, pentru utilizatori. Deci, mi se pare foarte bine că dumneavoastră deci, v-ați implicat în acest pachet, pentru că v-ați implicat și în celelalte două runde ale pachetului roaming înainte și în cadrul, uh, în numele autorității de reglementare din Marea Britanie. Acum uh, văd că vă aduceți expertiza și în această nouă funcție. Ne, ni se pare important să colectăm și date din toată Europa. Cred că ambele comisii sunt interesate să se asigure că avem, uh, consumatorul și noi avem acces la datele uh, Uh, de pe piață în ceea ce privește acest uh, subiect. În ceea ce privește prețurile la consumator și concurența între ele, care ni se pare extrem de importantă, trebuie să ne asigurăm că acești consumatori să fie foarte bine informați, să aibă put- Uh, posibilitatea să facă o comparație foarte clară atunci în momentul în care vor avea alegerea între mai mulți operatori să poate să facă această alegere în cunoștință de cază. Doamna Nibler a menționat acest lucru chiar în raportul dumneaei. Mi se pare foarte important, deci, acest aspect. O a doua remarcă importantă din perspectiva mea, care de fapt leagă ceea ce discutăm acum de activitatea mea anterioară, este că am făcut foarte multă presiune pe abilitatea consumatorilor de a schimba operatorul. Una din soluții este acum ca acel consumator să poată să selecteze un operator separat pentru serviciile de roaming. Trebuie să ne asigurăm așadar că posibilitatea aceasta de a se transfera la un alt operator să meargă la fel de repede, să meargă extrem de repede. Cred că s-a propus uh, chiar o limită de timp mult mai uh, redusă. Cred că ar fi important să lăsăm uh, deschis acest lucru momentan pentru a ne asigura mai întâi care sunt condițiile tehnice. Dacă vă amintiți, atunci când am avut reforma pachetului Telecom, una din chestiunile pe care am insistat a fost să reducem în mod semnificativ uh, timpul de schimbare, de modificare a numărului și de adaptare la uh, mediul uh, național. Mi s-a părut că am reușit să obținem o îmbunătățire foarte mare pentru că această schimbare se poate face în 24 de ore. Așadar, alternativa unui alt operator și disponibilitatea acestuia trebuie să fie acompaniată de posibilitatea de a schimba foarte repede de operator și de faptul că există cu adevărat o ofertă care să fie o alternativă, care să nu fie legată însă de alte condiții sau dezavantaje față de consumator. Asta este un lucru care ni se pare extrem de important și pe care o să vrem să-l, să uh, obținem. În dezbatere, în ceea ce privește limitarea de uh, prețuri, ni se pare că acest regim trebuie să rămână în picioare atâta timp cât este necesar pentru ca să ne asigurăm că concurența a început să funcționeze pe piața internă a telecomunicațiilor. Cred că există o diferență între cele două perspective pe care le avem pe această problemă, dar în general Comisia noastră având în vedere raportul doamnei Corhola, noi suntem pentru o soluție care să permită o marjă de manevră destul de puternică pentru ca să avem noi soluții care, să ne poată, care se poate fi oferite. Noi suntem de asemenea și pentru poziția BEREC, care spune că nu s-a făcut încă destul uh, analiză despre soluțiile structurale și tehnice care se pot oferi și cred că nu este momentul acum să încercăm să luăm o decizie înainte să avem toate informațiile necesare. Iată de ce avem nevoie să uh, extindem regimul de trafic de date în momentul de față pentru ca să putem lua o decizie mai bună. Deci, domnule președinte, eu cred că avem nevoie de o soluție permanentă la această problemă, o soluție care nu cere după aceea o altă actualizare, roaming 6, 7 sau mai știu eu cât, și să ne tot întâlnim pe această temă înapoi aici. E important să știm că la un moment dat s-ar putea să iasă unii la pensie dintre noi și să nu putem tot timpul să updatăm această legislație. Eu zic că nici nu suntem momentan uh, echipați pentru a lua decizia, suntem, ne bazăm pe datele informatice, datele economice și pentru că a prezenta soluții viabile pe viitor trebuie să considerăm și aceste opinii. Trebuie însă să dăm o șansă ca această decizie să poată să fie luată, însă trebuie să discutăm și ceea ce se va întâmpla pe piața internă a telefoniei mobile, unde în continuare continuare vom avea și prețuri limitate pentru uh, comerțul cu amănântul, pentru că avem operatori multipli. Avem așadar o reglementare în domeniul telefoniei mobile pe piața națională. Deci nu cred că aceasta este o soluție satisfăcătoare. Ideea este că dacă avem noi operatori, dacă avem uh, o nouă Um, o reglementare pentru noi operatori, aceasta va avea o consecință și asupra piețelor interne, piețelor naționale. Mă bucur foarte mult că vom putea colabora și pe viitor. Mulțumesc foarte mult experților și vă mulțumesc pentru că ne-ați invitat la reuniunea comisiei dumneavoastră și pentru contribuțiile pe care ni le-ați oferit. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, Malcolm, pentru remarcile pe care le-ai făcut. Îți mulțumesc și pentru buna colaborare pe care am avut-o în ultima vreme. După cum se vede, funcționează foarte bine colaborarea între comisiile noastre, deci astfel putem încheia această audiere și acum avem următorul punct de pe ordinea de zi, care este dezbaterea despre uh, propunerea, proiectul de raport al doamnei Nibler. Dacă am înțeles, însă nu există nicio nevoie de a redeschide discuția Vreau să vă amintesc de asemenea că doamna raportor m-a rugat să vă menționez că mâine la ora 12 este ultima perioadă, ultimul uh, termen de depunere a amendamentelor, 12 și câteva minute, pentru că secretariatul trebuie să prelucreze și să salveze toate amendamentele dumneavoastră, astfel încât să avem uh, ocazia să discutăm uh, în ianuarie, nu în primăvară, președintele face o greșeală și râde, de aceea spunem așadar că vrem să discutăm în ianuarie despre acel punct. Deci, mâine la ora 12, vreau să mulțumesc tuturor oaspeților, vreau să mulțumesc președinților, președintele de comisie, îi mulțumesc foarte mult președintelui și deci vreau să trecem acum noi, Comisia ITRE, doar la următorul punct de pe ordinea de zi. So, der nächste Tagesordnungspunkt ist äh, das Gespräch. Următorul punct de pe ordinea de zi este discuția cu președinția poloneză, care încă nu este aici pentru că am terminat prea repede. Ähm, nu putem deschide acum dezbaterea pentru că reprezentantul polon nu este încă aici. Noi am sperat să putem organiza această întâlnire mai repede. Facem o pauză. Nu se poate altfel, deci facem o pauză. Ne întâlnim la și jumate. Nu, la la Also Viertel vor sechs. La șase fără un sfert. V-aș fi foarte recunoscător dacă reveniți în sală pentru ca să nu rămân singur aici cu președinția poloneză, mi s-a mai întâmplat. Poate că, în mod excepțional, ar putea eventual să vă, se întoarcă câte cineva în sală, deputați sau asistenți, ce-o fi. Ok. Să nu râdeți prea mult. Mulțumesc.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 Mulțumim uh, pentru cooperarea dumneavoastră în ultimii doi ani și jumătate, spune președintele. Mulțumesc foarte mult, vă doresc tuturor un Crăciun fericit și un an nou cât mai bun. Abia aștept să lucrăm împreună și de acum înainte. Acum, nu am numit încă un nou președinte, Sper să putem face acest lucru cât mai curând. Știu că eu sunt un vorbitor foarte rapid și este greu pentru interpreți, așa că îmi cer scuze pentru asta. Acesta era mesajul meu către dumneavoastră. Acum uh, aștept să vină și uh, reprezentantul președinției poloneze. Das war's. Meine Damen und Herren, liebe Kollegen, liebe Kollegen. Doamnelor și domnilor, dragi colegi, sper să mai vină câțiva colegi să ni se alăture. I-am transmis deja doamnei viceministru că a trebuit să facem anumite întreruperi în ședințe și că am avut și anumite schimbări și nu știu câți colegi se vor întoarce. Vreau să-i urez uh, bun venit doamnei Magdalena Gai. Mă bucur să putem uh, purta discuția aceasta cu dumneavoastră în finalul președinției poloneze. Și, dacă sunteți de acord, eu v-aș da cuvântul chiar la început pentru ca să ascultăm mai întâi expunerile dumneavoastră. Vă rog. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Stimate doamne, stimați domni. Mă bucur foarte mult pentru că m-ați invitat astăzi la dumneavoastră pentru ca să vă povestesc despre rezultatele președinției poloneze în ceea ce privește TIC. Prima președinție poloneză a Consiliului European se apropie de sfârșit și acesta n-a fost nici primul semestru de criză pe uh, glob. Într-adevăr, lucrurile se schimbă extrem de repede în momentul de față și de aceea trebuie să reacționăm nu numai repede, ci și cu idei inovatoare. Mă bucur de aceea că Parlamentul European și mai ales această comisie a dumneavoastră a recunoscut uh, cât de serioasă este situația și că dorește să contribuie la uh, um, succesul președinției noastre. Aș dori să vă vorbesc nu numai despre ceea ce am făcut noi, ci să vă mulțumesc și pentru angajamentul dumneavoastră. Vreau să vă mulțumesc pentru colaborarea noastră, pentru că cred că putem spune că am reușit noi, adică dumneavoastră și cu noi, președinția poloneză. Pentru prima dată am putut crea primul program european pentru politica frecvențelor, așa numitul SPP, pentru care aș vrea să vă mulțumesc foarte mult. Trebuie însă astăzi să vorbim despre prioritățile care sunt importante pentru Uniunea Europeană în totalitatea sa. Cea mai importantă sarcină a președinției noastre a fost adoptarea primului program pentru politica frecvențelor Um, un prim compromis la acest compromis ar însemna o liberalizare a um, potențialelor pe care le avem în momentul de față și anume um, liberalizarea frecvențelor pentru TIC. Comisia Europeană ne spune pe bună dreptate că sectorul TIC are un uh, rol foarte important de jucat asupra uh, în domeniul creșterii PIB-ului european în general. Europa are nevoie de această reglementare și președinția polonă a făcut tot posibilul pentru ca acest program să fie adoptat cât mai repede. Așa numitul RSPP. La ultimul consiliu, pe 13 decembrie, în domeniul uh, comunicării și în domeniul energiei, în același timp, uh, s-a adoptat uh, un prim document uh, al Consiliului în care, la care colucraseră și mai mulți experți care avuseseră și mai multe întâlniri cu Comisia și cu Parlamentul înainte, dar au existat, sără, bineînțeles, și cu uh, întâlniri cu domnul Roel și cu domnul raportor Höckmark. Vreau să mulțumesc tuturor celor care au colaborat la activitatea RSPP și care ne-au ajutat pentru ca să ajungem la acest rezultat. Pot să vă spun că contribuția dumneavoastră a putut într-adevăr să sporească competitivitatea Uniunii Europene și să ajute la crearea unei piețe digitale. Noi, președinția polonă, ne-am ocupat și de roaming, ne-am ocupat de serviciile de interes general, dar și de neutralitatea rețelelor și de viitorul ENISA. Pe scurt, despre roaming în uh, piețele publice și în comunicare, putem spune că aceasta a fost uh, una din prioritățile noastre majore. A fost important să găsim un echilibru între protecția consumatorului pe de o parte, consumatori care folosesc serviciile de roaming, dar și, pe de altă parte, interesele operatorilor de rețea pe de altă parte. Parlamentul European a contribuit deja foarte mult la regulamentul care stabilește, care reduce tarifele pentru consumatori. Însă, în practică, și aceasta ne confirmă și Comisia Europeană, putem spune că avem nevoie de o piață concurențială, ale cărei mecanisme pot să facă presiuni pe prețuri și care dau imbolduri uh, tuturor actorilor de pe piață. Folosim de aceea inițiativa Comisiei uh, Europene și o salutăm. În grupul de lucru am uh, fost uh, de aceeași părere în ceea ce privește noul proiect de regulament al Comisiei. La ultima reuniune a Consiliului, pe 13 decembrie, majoritatea ministrilor a, au fost uh, dispuși, din cauza discuției politice care s-a antamat, să-și pună la dispoziție administrația pentru ca să lucreze cât mai repede la acest regulament. Este foarte important pentru statele membre să existe o continuitate legislativă. Se pare că și detaliile tehnice și eh, soluțiile structurale, adică decuplarea serviciilor de roaming, nu au împiedicat în niciun fel activitatea în acest dosar. Unele state membre n-ar vrea ca acest regulament să reglementeze decât anumite criterii de bază în ceea ce privește decuplarea și ca toate detaliile tehnice să urmeze după aceea și să fie prelucrate de către experți. Președinția noastră a discutat uh, despre roaming și a încheiat cu un raport acest subiect, care a fost raport adoptat pe 13 decembrie. Mă bucur că Parlamentul lucrează deja la acest proiect. După cum știți, a existat astăzi o audiere pe baza raportului doamnei Nibler. Aș spera, deci, că la începutul anului viitor, în timpul președinției daneze, să ajungem la un acord uh, și ca prima uh, și că noul regulament să intre în vigoare pe 1 iulie 2012. În calitate de ministru din partea Poloniei, ministru pentru telecomunicații, pot să vă garantez că vom acorda un sprijin neîntârziat la acest subiect și vom fi uh, alături de dumneavoastră în următoarele șase luni pentru ca să putem uh, să finalizăm aceste lucrări cât se poate de repede. Aceasta este foarte important și pentru cetățeni și pentru uh, consumatori în general în Uniunea Europeană. În timpul uh, crizelor economice, întotdeauna este important ca piețele digitale să meargă înainte. În primul rând, trebuie create condițiile pentru ca rețelele și informațiile să fie în siguranță. Aici, una din prioritățile noastre a fost întărirea și modernizarea Agenției Europene pentru Siguranța Informațiilor și Siguranța Rețelelor, ENISA. Am uh, avut diferite întâlniri cu Parlamentul European și cu Comisia Europeană, cu statele membre pe această temă. Și fiind dat că Parlamentul European nu a încheiat încă prima lectură, am hotărât în grupul de lucru al, al statelor membre să adoptăm câteva modificări în ceea ce privește domeniul de aplicabilitate al uh, agenției, adică competențele acesteia. E vorba de colaborarea în domeniile CERT și CSIRT. Acestea sunt uh, extrem de importante în ceea ce privește siguranța rețelelor uh, informatice. ENISA a dorit ca statele membre să participe și ele la toate acordurile internaționale în acest domeniu. Negocierile care vor urma vor aduce cu siguranță răspunsuri și rezultate foarte bune pentru Parlament și pentru Consiliu. Așteptăm uh, votul din Comisia ITRE. Acest vot este planificat așadar pentru martie 2012. Și sper și că președinția daneză va putea duce la bun sfârșit acest dosar. Președinția poloneză a lansat de asemenea și o dezbatere pe tema viitorului serviciilor universale. Acesta a fost un, uh, unul din uh, punctele abordate de președinția trio poloneză, daneză și uh, ciprioto. Este important ca serviciile universale să considere și aspectul telecomunicațiilor și să se garanteze drepturile utilizatorilor. Pe 13 decembrie, ne-am uh, întâlnit cu Comisia Europeană și am avut o audiere. Comisia a lansat o comunicare pe tema serviciilor universale pe 23 noiembrie și acolo sunt, uh, se regăsesc toate subiectele care țin de comunicare în momentul de față. Deși Comisia nu consideră că um, principiile serviciilor universale ar trebui să fie modificate pentru ca să combată excluderea socială, pentru 2012 se prevede publicarea unui document care să ofere până în 2015 tuturor uh, acces la internet, la pagini internet care vorbesc despre, care se referă la servicii esențiale pentru cetățeni. Nu ar trebui să uităm, de asemenea, că trebuie să păstrăm întotdeauna un echilibru. Pe de o parte, trebuie să încercăm să stimulăm investițiile, mai ales în ceea ce privește internetul de bandă largă și, pe de altă parte, ar trebui să avem grijă ca să nu avem prea multe obligații care să le revină operatorilor. O altă temă care se referă la operator la neutralitatea rețelelor, Comisia Europeană a publicat o comunicare în aprilie și, în conformitate cu această comunicare, Comisia dorește să adune dovezi că unele rețele sunt blocate sau sunt împiedicate să acționeze cum trebuie. Există foarte multe exemple care vor fi publicate și de BEREC. Pe baza acestor exemple, Comisia va decide apoi dacă este nevoie de recomandări suplimentare sau de măsuri mai stricte cu privire la neutralitatea rețelelor. Plecând de la comunicarea Comisiei, președinția poloneză a prezentat anumite concluzii ale Consiliului care au fost adoptate, după cum ziceam, pe 13 decembrie. În acest document, Consiliul spune că este important să se păstreze uh, deschiderea internetului și să se garanteze ca internetul să fie o rețea disponibilă și solidă pentru toată lumea, în timp ce să se trebuie păstrate și um, întotdeauna uh, respectate și drepturile fundamentale, cum ar fi pluralismul lingvistic sau libertatea de exprimare și altele. Noi, în calitate de președinție, salutăm și contribuția Parlamentului European la neutralitatea rețelelor. Mă gândesc aici la rezoluția din 17 noiembrie 2011, în care se susține comunicarea Comisiei. Aș mai vrea să spun câteva cuvinte despre evenimentele în domeniul telecomunicațiilor și al societății de informații. Această inițiativă a avut loc în Polonia sub egida președinției polone. Pe 19 și 20 octombrie, la Varșovia, am organizat o conferință de miniștri cu titlul Perspectivele de dezvoltare ale pieței pentru comunicarea electronică în Uniunea Europeană. Și au participat miniștri din telecomunicații din statele membre, dar și din țări din afara Uniunii Europene, doamna Crăs, reprezentanta Comisiei Europene, dar și reprezentanți ai societăților și asociațiilor de telecomunicații internaționale, ai Parlamentului European sau organizații uh, și experți în domeniu. Și scopul a fost prezentarea evoluțiilor din domeniul serviciilor electronice de comunicare în Uniunea Europeană, iar tema principală au fost frecvențele de radio pentru uh, pentru serviciile de telecomunicații în legătură cu politicile europene și coordonarea între statele membre și statele terțe. Ne-am uh, ocupat și de tendințele de evoluții ale mm, serviciilor de comunicare în ceea ce privește rețelele uh, generațiilor viitoare, așa numitele NGA. Aș vrea să mulțumesc domnului Gunnar Höckmark pentru angajamentul său uh, și pentru discursul său pasional Uh, care ne-a impresionat în cadrul uh, conferinței, în a doua zi a acestei conferințe. Conferința s-a încheiat cu o declarație unanimă pentru o folosire mai bună a frecvențelor radio. Aceasta a fost semnată de 35 de state și textul poate fi semnat apoi ulterior și de alte state. Această declarație este foarte importantă pentru că ea a reprezentat, de fapt, pregătirea unei conferințe care va avea loc la Geneva. E vorba de conferința internațională cu privire la uh, frecvențele de radio pentru următorii ani. Semnarea acestor uh, acestei, uh, acestui document de către state din afara Uniunii Europene este o bază importantă pentru a putea adopta în, la Geneva în 2012 uh, toate aceste puncte. În uh, același context s-a organizat și o conferință interministerială pe tema e-government și pe tema uh, serviciilor de guvernare electronică în general. Scopul acestei conferințe a fost să se acumuleze mai multe experiențe și să se facă un schimb de informații între statele membre pentru a vedea care sunt prioritățile guvernării electronice în momentul de față, în concordanță cu strategia Europa 2020, Agenda Digitală pentru Europa, Planul European de Acțiune cu privire la guvernarea electronică pentru anii 2011-2015 și în conformitate cu concluziile Consiliului uh, care se bazează pe acest plan de acțiune, s-au luat aceste decizii participanții la conferinții s-au gândit cum uh, cetățenii și actorii de pe piața guvernării electronice ar putea să folosească mai bine șansele care le revin în momentul de față și cum ar putea să împiedice obstacolele care mai stau în calea acestei tip de guvernare. O întâlnire a ministrilor pe tem, uh, pentru dezvoltarea și evoluțiile guvernării electronice, dar și o expoziție uh, cu proiecte interesante din Uniunea Europeană pe această temă a fost, de asemenea, un eveniment important. E vorba aici de o îmbunătățire a serviciilor administrative care ar putea să profite de pe urma acestor evoluții. Conferința a avut un ecou uh, foarte important au participat 800 de persoane, reprezentanți ai guvernelor statelor membre, EFTA sau candidați la Uniunea Europeană, reprezentanți din partea Comisiei Europene, organizații internaționale și regionale, dar și ONU, Banca Mondială și reprezentanții industriei, societății civile, universități și experți din domeniul e-governmentului. Ministerul nostru va pregăti și un raport detaliat al acestei conferințe care va fi postat pe internet pe pagina conferinței respective în curând. Am acționat însă și la nivel internațional, nu numai la nivelul ministrilor. Am participat și la o conferință în septembrie la Nairobi Președinția a prezentat un așa zis presidency paper pentru acest eveniment, care a fost pregătit în prealabil de către statele membre. În ceea ce privește agenda de la Tunisia din 2010, putem să vă spunem că am subliniat importanța comunicării și coordonării diferitelor actori la prelucrarea regulilor de pe regulilor care guvernează internetul, dar și uh, multe prevederi cu privire la parteneriatul estic. Vreau să vă mulțumesc în final pentru angajamentul dumneavoastră, pentru că Europa a putut aborda atât de multe teme sub președinția Polonă. Acum urmează președinția daneză care trebuie să preia toate aceste provocări și sperăm că veți susține colegii noștri danezi așa cum ne-a susținut și pe noi. Aș vrea să vă mai mulțumesc încă o dată pentru susținerea acordată și vă mulțumesc pentru atenție. Dacă aveți întrebări, vă stau la dispoziție. Ganz herzlichen Dank. Mulțumesc foarte mult, doamnă ministru, pentru această prezentare foarte complexă. Mulțumesc foarte mult și eu pentru colaborarea de care ne-am bucurat. Ați spus pe bună dreptate că în această perioadă au fost derulate proiecte politice foarte importante. Câteodată a fost mai ușor, câteodată a fost mai greu, dar rezultatul a fost bun. Vreau să-i dau cuvântul mai întâi colegului nostru, Odi. Mulțumesc, domnule președinte. Doamna ministru, eu vreau mai întâi să vă spun că mă bucur foarte mult că înțelepciunea poporului polonez în anul 2010 s-a s-a demonstrat pentru că dumneavoastră ați uh, avut un mandat excepțional și astăzi ne-ați făcut un uh, raport al acestui mandat. Cred că puteți fi mândri de ceea ce ați făcut pentru Uniunea Europeană. Ne-ați vorbit despre activitățile ce țin de portofoliul dumneavoastră. Eu vreau acum să vă împărtășesc o temerea mea. Pe măsură ce ingineria vine cu noi tehnologii, cetățenii au uh, acest sentiment că dividendul digital nu poate fi acoperit. Practic, cetățenii nu se simt uh, pe picior de egalitate oriunde ar fi ei pe teritoriul uh, european. Adică nu se simt în aceeași măsură ca având acces Acum, eu zic că trebuie să le dăm mijloacele ca ei să se simtă mai largul lor. Am discutat în această după masă despre roaming, am spus că vrem să facem un regulament care să scadă tarifele percepute de operatori, însă în tot acest context tindem să uităm că cetățenii noștri ar dori să fie asigurați că investițiile acestea se fac pentru ca ei să poată aibă acces la servicii. Dacă nu rezolvăm problema accesului la servicii și pentru sectorul digital, e bine, populația va continua să se aglomereze în zonele urbane și sigur că asta înseamnă dezordine în materie de securitate, educație și așa mai departe. Așadar, după cele șase luni petrecute la președinție, v-aș întreba, politica Comisiei în raport cu statele membre respectă ea oare această nevoie de amenajare a teritoriului european și egalitatea de șanse? Aici există o neconcordanță, cred eu. Uniunea Europeană e cea care trebuie să organizeze piața, iar guvernele statelor membre sunt cele care uh, fixează obligațiile în materie de acoperire. Nu știu cum am putea să rezolvăm această disparitate, pentru că dacă scădem tarifele ca să facem pe plac consumatorului, ceea ce vrem și să facem la roaming, asta înseamnă că operatorii percep mai puține venituri și asta înseamnă că guvernelor le va fi mai greu să-i oblige să dea o acoperire cât mai mare. Și foarte recent uh, știm că statele membre au cerut uh, să existe un procent de acoperire de 80% a populației în termen de 10 ani. Dar acest lucru uh, nu este suficient să zicem că ești într-o regiune care nu beneficiază de acoperire, regiunea din care vin eu, înseamnă că nu te bucuri de egalitatea de șanse, lucru care nu este normal. Deci, ce părere aveți? Acum, în ce privește Troica prezidențială. Uh, dumneavoastră ați uh, răspuns destul de bine, mi ați spus uh, ce se va face în legătură cu serviciile universale. Cam atât vreau să vă spun. Vă mai felicit încă o dată pentru munca excelentă pe care guvernul dumneavoastră și dumneavoastră vă ați depus-o în serviciul Uniunii Europene. Mulțumesc, atunci îi dau cuvântul acum doamnei Gai ca să poată răspunde imediat. Dziękuję bardzo. Po pierwsze, dziękuję za te... Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. În primul rând, aș vrea să mulțumesc pentru aceste cuvinte călduroase. În numele guvernului meu aș vrea să vă mulțumesc. Cred că avem noroc pentru că putem uh, să mai rămânem la guvernare probabil încă patru ani de acum încolo. În această perioadă de criză, aceasta garantează o oarecare continuitate în ciuda modificărilor care se fac în posturile de miniștri. Cred că în următorii ani vom putea să colaborăm foarte bine. Atunci când vorbim despre investiții, pentru că ați menționat acest subiect, atunci când este vorba de cunoașterea digitală a cetățenilor care trebuie să fie îmbunătățită. Aceasta este o temă extrem de importantă. Am spus acest lucru și când vorbeam despre serviciile universale. Avem nevoie de un echilibru în acest context, un echilibru între cerințe sau obligații care se impun operatorilor de telefonie mobilă și, pe de altă parte, avem nevoie de mai multă libertate. Eu cred că aceste investiții în infrastructură modernă sau uh, când e vorba de frecvențele radio sau alte astfel de inovații, acestea sunt provocări foarte mari și cred că ar trebui să găsim un cadru legislativ foarte bun pentru a putea înlătura obstacolele în calea investițiilor în domeniul telecomunicațiilor. Însă mai există și câteva lacune, să spunem, acolo unde nu există, de exemplu, nicio reglementare. Și aceste lacune sunt folosite de către operatori și nu putem să le reproșăm acest lucru fiind dat, acolo unde avem acum un vacum ca acesta, trebuie să luăm măsuri, trebuie să-i ajutăm pe operatori să investească și eventual să folosească și bani publici în acest sens. Aceasta nu se întâmplă numai în Franța, ci și în Polonia. Foarte multe mijloace europene, dar și mijloace naționale, sunt uh, atribuite autorităților locale și regionale. Aceste autorități au apoi parteneriate PPP cu operatori uh, din domeniul comunicațiilor și așa putem, deci, să, putem, să avem mai multe investiții în acest domeniu și în același timp să garantăm și cetățenilor accesul la tehnologiile moderne. Pentru că chiar dacă în Franța, în Spania sau în Polonia trăim, în, să zicem, și trăiești cetățenii într-un uh, orășel mai mic, ei pot să beneficieze în continuare de activități pe internet, să studieze la Harvard sau să intre în contact cu medicul pe care îl doresc. Trioul s-a ocupat de acest aspect. Poate că n-am înțeles eu foarte bine întrebarea dumneavoastră, dar eu zic că am purtat deja o discuție pe tema viitorului serviciilor universale în cadrul uh, președinției noastre, iar președinția daneză va prelua ceea ce am făcut noi pentru a continua cu aceste aspecte. Asta este exact și ceea ce propune Comisia. Bine, vă mulțumesc foarte mult, spune președintele. Mai sunt alte întrebări? Doamna Hübner. Mulțumesc foarte mult. Vreau să o felicit pe doamna ministru. Din câte știu eu, ați preluat această funcție de curând și mă bucur foarte mult. Am putut să vă urmăresc în activitatea noastră în Parlamentul polonez. Ați vorbit despre foarte multe aspecte care au jucat un rol important în timpul președinției poloneze, internetul, telecomunicațiile și altele. Întrebarea mea este, de fapt, una pe care am auzit-o de la alegătorii mei. Aș vrea să știu dacă putem să plecăm de la premiza că cerințele cu privire la siguranța datelor sunt respectate în Europa sau nu. Pentru că noi facem internet banking, oferim informații și trimitem informații în același timp în internet și uh, cetățenii sunt preocupați de siguranța, de exemplu, a tranzacțiilor bancare pe internet. Și altceva care a fost subliniat tot de către concetățenii mei, este siguranța informațiilor medicale, care ar putea fi folosite ca mijloc de șantaj sau ar putea să fie folosite de către persoane care nu sunt îndreptățite să aibă acces la aceste informații și ar putea, s-ar putea ajunge la probleme foarte mari, la tragedii chiar. Uh, Vreau să vă întreb dacă președinția poloneză s-a ocupat de aceste probleme, dacă vor exista eventual propuneri ulterioare în cadrul troicăi pentru a liniști cetățenii cu privire la această siguranță. Problema nu se referă numai la cetățenii Europei, este vorba și de lacunele din uh, sfera internetului, prin care, de exemplu, informațiile ajung la uh, persoane care nu erau îndreptățite să ajungă la aceste date. Vreau să vă întreb dacă președinția polonă s-a ocupat de acest aspect și dacă nu, a, dacă ați trimis mai departe aceste informații pentru ca să se discute aceste probleme. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Așa, este, nu am discutat în președinția poloneză despre acest subiect pentru că depindem de programul de lucru al Comisiei Europene. Trebuie să ne ocupăm de ceea ce Comisia Europeană ne înaintează, ca să o spunem foarte pe șleau. Dacă e vorba de un nou pachet uh, de directive pe tema telecomunicațiilor, pot să vă spun că suntem pe cale să implementăm acest pachet, ne ocupăm de neutralitatea rețelelor și de siguranța pe internet. Reglementările cadru în vigoare nu ne permit decât să pedepsim uh, încălcarea legii pe internet. aceasta se pedepsește penal sau prin cu dreptul privat, în funcție de caz. În ceea ce privește noul pachet de telecomunicații, putem spune că avem foarte multe competențe pe care vrem să le prevedem pe viitor, mai ales în Polonia, în legătură cu comunicările electronice. Avem un inspector pentru siguranța datelor. Vom avea și o comisie specială însărcinată cu această problemă. Această comisie va lucra și la Ministerul Telecomunicațiilor și cu organele care se ocupă de siguranța rețelelor. Dacă, așadar, ar exista încercări de a transmite mai departe anumite informații către persoane care nu trebuie să le primească, vom lua măsuri, bineînțeles. Acest pachet va fi implementat probabil în primul semestru 2012 în Polonia și dacă se întâmplă, acest lucru, atunci uh, vom uh, da mai departe aceste competențe organelor respective. Este important pentru că avem un volum uh, foarte mare de tranzacții care se desfășoară acum pe internet și va trebui, deci, să protejăm aceste date. Mulțumesc, domnul Johansen. Först ber jag om ursäkt att jag inte lyssnade på genomgången. Jag blev förhindrad av en annan... Domnule președinte, eu nu am putut să ascult uh, întreaga intervenție doamnei ministru, deoarece aveam și alte activități în paralel. Însă, din câte am uh, auzit, mi-am dat seama că în mandatul dumneavoastră ați avut uh, o multitudine de evenimente care s-au soldat cu succes. Dați-mi voie să fac niște remarci generale care se referă la telecomunicații, energie și cercetare. Eu cred că esențialul este să știm cum vom putea să răspundem nevoilor statelor membre, cetățenilor și regiunilor. Eu sunt suedez și pot să vă spun că există o strategie baltică. Avem uh, modalități de cooperare între statele membre din regiune. Și de aici întrebarea mea. În această perioadă de programare bugetară, cum veți încerca să găsiți mecanisme noi? Știu că nu se poate spori bugetul, dar dacă vrem să obținem rezultate îmbucurătoare și să se poată coopera între circumscripțiile administrative, între țări și cetățeni, cum veți uh, compensa această lipsă bugetară? În Europa, noi uh, cooperăm prin tot felul de modalități. Așa că vă întreb, după părerea dumneavoastră, care sunt experiențele pe care le avem deja în materie de cooperare europeană și de care ne-am putea servi pentru a elabora noi modele de cooperare și pentru a eficientiza schimburile noastre în domeniile ce țin de competența dumneavoastră? Știm că noul cadru financiar este fixat până în 2020, nu ne putem aștepta deci la mari îmbunătățiri, dar aș vrea să știu care sunt concluziile pe care le trageți din mandatul dumneavoastră și încă o dată vă mulțumim pentru acest mandat excelent. Mulțumesc, doamna Gai. Dziękuję bardzo. Znam... Mulțumesc. Ați vorbit despre inițiativa statelor baltice Polonia participă la această inițiativă și este un forum foarte important de informare. Este un loc în care ne putem întâlni și putem colabora în mai multe domenii. Dar mă întreb cum să vă răspund într-o perioadă de criză, de fapt, la această întrebare, dacă chiar avem fonduri pentru a crea noi foruri de colaborare. Eu nu cred că putem să înlocuim uh, contactul direct între oameni, care este în continuare cel mai productiv mijloc de comunicare. Și schimbul de cele mai bune practici se face cel mai bine de asemenea în uh, varianta aceasta. În timpul președinției poloneze am încercat să instituim așa ceva. Colaboratorii mei uh, au încercat să-și contacteze partenerii din alte ministere și eu încerc să-i conving să își cunoască mai bine purtătorii de cuvânt, să se îmbunătățească relațiile dintre ei. Dacă vorbești la telefon cu cineva care nu este numai un nume necunoscut, ci și o persoană pe care ai văzut-o în carne și oase, poți obține mai, informații mai bune de la acea persoană și poți, de asemenea, intra într-o comunicare mult mai bună și aceasta duce la inițiative mai bune. Este vorba de un început foarte productiv. Ceea ce am încercat să organizăm sunt seminariile în diferite state membre. În toamnă am avut un seminar în Polonia pe tema uh, clădirii unei infrastructuri solide în domeniul telecomunicațiilor și am invitat mai multe state membre la acest workshop. Fiecare a plătit pentru participarea la acest workshop. Avem de asemenea și o altă inițiativă. E vorba de inițiativa NEDIF, state din Europa Centrală și de Est, Ucraina, Belarusul au participat la această inițiativă în care am discutat despre folosirea mai bună a frecvențelor radio. Apoi, inițiativa ITU, Uniunea Internațională pentru Telecomunicații, oferă o platformă foarte bună pentru colaborarea interregională. Putem învăța din experiențele altor părți din Europa ar trebui întotdeauna să fim deschiși față de ceilalți și să colaborăm. Aceasta este cea mai bună opțiune. Mulțumesc, spune președintele. Nu văd alte dorințe de luare de cuvânt. Vreau să vă mulțumesc, doamnă Gai, foarte mult pentru timpul pe care ni l-ați acordat pentru discuție, dar bineînțeles și pentru munca pe care ați depus-o în timpul președinției. Vreau să primiți, vă rog, și mulțumirile noastre pe care să le transmiteți mai departe colaboratorilor și guvernului dumneavoastră. Sper să mai avem ocazie să ne întâlnim, cu siguranță va fi cazul. Vă mulțumesc foarte mult, vă urez numai bine. Iar colegilor și oaspeților, și colaboratorilor care mai sunt aici, vreau să le urez un Crăciun fericit, un an nou bun și un reveion cât se poate de bun nu poate să fie decât mai bine anul viitor. Poate că să, ar fi bine să avem ceva mai puțină muncă, dar să avem rezultate și mai bune și sper să ne întâlnim odihniți la anul. Vă mulțumesc foarte mult și cei care au fost aici merită într-adevăr aplauze. Mulțumesc! Dziękuję bardzo. Ja też ze swojej strony w imieniu Polski chciałabym złożyć... Mulțumesc, aș vrea să vă mulțumesc și eu în numele președinției poloneze la dumneavoastră, domnule președinte, și la toți, uh, să vă mulțumesc și tuturor deputaților din această comisie. Vă urez uh, Crăciun fericit și un an nou bun Mi-aș dori că la sfârșitul anului 2012 să putem spune același lucru și pentru anul 2013, pentru că anul următor să nu fie mai prost decât anul 2012. Dar eu cred că anul 2012 va fi foarte bun. Mulțumesc!